De exemplu, minereuri, se lucrează cu nanomateriale, pentru a dezvolta alternative la aceste minereuri care sunt foarte rare. Deci trebuie să ne concentrăm și asupra inovației în aceeași măsură. Cel de-al patrulea punct, dezvoltarea de indicatori apelez la Comisie și statele membre în vederea accelerării acestui proces și a cincea acțiune prioritară, extinderea um, domeniului de aplicare a directivei privind ecologia. Aceasta se concentrează în mod primar asupra energiei în acest moment și eu cred că este foarte important să ne concentrăm mult mai mult prin designul produselor noastre asupra abilității de a recupera materialele care se regăsesc în aceste produse. Acest lucru este relevant pentru eficiența resurselor din Europa. De aceea propun să extindem acest domeniu de aplicare. Acestea sunt cele cinci acțiuni prioritare. Sigur că a fost foarte dificil să mă restrâng la aceste cinci priorități, pentru că știu alte 10-20 de elemente foarte importante, însă m-am obligat să fac acest lucru. Alte elemente pe care le veți găsi în raport se referă la achizițiile publice verzi, la rolul consumatorului, uh, am avut un eurobarometru anul trecut și acesta ne-a arătat că consumatorii sunt mai mult decât dispuși să participe la obținerea unor standarde de reciclare mai înalte, de exemplu, mai mult decât uh, trei sferturi din consumatori sunt cât se poate de entuziaști în uh, a participa. De asemenea, taxarea, mutarea taxării de la muncă, de la piața muncii la poluare, întreaga dezbatere care depășește PIB-ul, uh, noi uh, căi de referire la PIB, ecosistemele, toate aceste domenii sunt uh, cuprinse în proiectul meu de raport. Sigur, mai am și patru pagini de amendamente la propriul raport, pentru că este dificil de acoperit uh, un domeniu atât de vast în patru pagini, deci voi reveni asupra lui și săptămâna viitoare prin intermediul amendamentelor și sunt cât se poate de încrezător că această comisie mă va susține în acoperirea fisurilor care se regăsesc în acest raport și aștept cu nerăbdare propunerile dumneavoastră pe marginea textului. În fine, și voi conchide, domnule președinte, aș dori să apelez la dumneavoastră să vă rog să vă concentrați asupra uh, priorităților pe care le-am menționat, pentru că acestea cinci poate că nu sunt ultimele la care vom rămâne, dar haideți să încercăm să ne restrângem la acestea, astfel încât acest document să devină un document relevant din punct de vedere politic. Este foarte important ca și Consiliul și Comisia să fie convinse de acest lucru și sper că veți putea să mă urmați în această inițiativă. Mulțumesc, domnule Gerbrandi. Trecem acum la dezbatere și dau cuvântul raportorilor din umbră. Karl-Heinz Florenz, în primul rând, și apoi Judith Merkis. Domnule Gerbrandi, mulțumesc foarte mult. Aveți uh, un, ați realizat un raport uh, impresionant. Noi am negociat, am discutat între noi pe marginea acestui text și am susținut uh, faptul că uh, ați uh, părăsit căile impuse foarte strict de către comisie și ați venit cu contribuții noi și ați uh, prezentat și o altă perspectivă asupra lucrurilor. Acest lucru mi se pare cât se poate de corect și vreau să susțin cât se poate de clar că acum, din cauza spațiului insuficient pe care l-ați avut, Ehm, nu este bine să înaintăm foarte multe amendamente, pentru că astfel concentrarea și focusul pe care vi l-a propus domnul Gerbrandi eh, va fi periclitat foarte repede. Și m-ar deranja și pe mine să se întâmple așa, pentru că nu doresc să periclităm nimic. Cu siguranță există câteva puncte la care doresc să mă refer. Domeniile cheie, cu acestea sunt întru totul de acord și faptul că întregul domeniu al eh, materiei prime secundare se dorește a fi promovat. Aceasta este o dorință a mea pe care am exprimat-o de mult. Până acum nu am avut atâta succes pe această direcție, însă cred că și ideea cu spațiul Schengen uh, este o abordare potrivită. Trebuie însă să ne gândim cu atenție cum vom trata chestiunea impozitelor, pentru că în contextul Schengen trebuie să vedem cum gestionăm lucrurile fără ca cei care vor deține controlul să uh, nu se implice, deci să avem grijă ca și aceștia să fie implicați. Deci trebuie să discutăm despre, despre aceste lucruri. Sunt oarecum îngrijorat în ceea ce privește eco-designul și faptul că în uh, factura finală sau acest design va trebui să fie calculat. Nu știu foarte bine cum se poate face acest lucru. Fiul meu crește copaci, pomi și dacă a plantat pe un hectar 100.000 uh, de uh, pomi, întrebarea este ce ecodesign să factureze el. Vorbim aici despre parametri, despre criterii, despre niște cifre europene. Mă interesează mai concret cum vă gândiți la acest lucru, pentru că principiul de bază, ecodesign, acest termen îmi este foarte clar, dar modul în care dorim să construim mai departe, pornind de la acesta, nu mi este atât de clar. Însă, cred că este foarte important să realizăm niște studii de impact cuprizătoare, pentru că altfel vorbim despre o idee care nu are niciun fel de fundament. atrag atenția asupra acestui lucru, pun și un semn de întrebare și cred că ar trebui să mai discutăm despre acest lucru. În ceea ce privește indicatorii, sigur este important să avem niște indicatori și eu sunt în favoarea lor, dar poate că ar trebui să existe o listă deschisă, pentru că și în acest sens nu sunt atât de sigur dacă știm deja ce înțelegem prin indicatori și cât de departe vrem să mergem. Deci și în acest domeniu trebuie să se realizeze studii de impact care să ofere mai multă claritate. Apoi, competiția, sigur că aceasta trebuie încurajată și este un lucru foarte bun. Doresc să revin și asupra subiectului impozite, taxe, pentru că cred că aspectul menționat de doamna Heriga, și anume că nu trebuie impozitat ceea ce se cultivă, ci ceea ce se incinerează, este un aspect important. Și, um, sigur, aici sunt multe uși deschise, însă argumentul că politica fiscală din Europa ar trebui să fie modificată pe termen lung, asta este clar pentru toată lumea și cred că nu trebuie uh, impozitat consumul, dar cei care spun, da, veți impozita consumul, dar uh, nu ceea ce trebuie, este dificil. În țara mea noi avem impozite pentru consumatori, însă nu ne-am gândit să uh, reducem uh, impozitul pentru cetățeni numai pentru că nu aveam venituri care să provină din altă parte. Deci trebuie să tratăm subiectul cu precauție. Însă este un subiect pe care trebuie să-l abordăm și doresc să particip la această dezbatere. Fiecare poate să procedeze cum dorește. Sunt însă idei care poate nu ar trebui să se regăsească în acest raport. Colegii care s-au decis să trăiască ca vegetariani, ei trebuie să se gândească și care este efectul pe care îl obțin în comparație cu cei care mănâncă carne. Să spunem că avem o locuință uh, de uh, persoane unde trăiesc numai persoane care mănâncă carne, efectul este foarte mare, cam de la a scădea de la 32 la 22 de grade temperatura într-o încăpere. Sigur că fiecare poate să decidă pentru sine cum dorește să trăiască și ce dorește să mănânce. De asemenea, noi dorim să înaintăm un amendament care tratează chestiunea acestor materii prime secundare, în primul rând făcând trimitere la faptul că termenul deșeuri ar trebui să dispară din uh, mintea noastră, trebuie să îl înlocuim cu alt termen, materii prime secundare, dacă acestea sugerează deșeuri, atunci uh, acestea sunt conotate negativ. Dar recycling, reciclarea, nu reprezintă totul, pentru că în țara mea câteodată am impresia că oamenii strâng, colectează ca nebunii însă nu suntem suficient de ambițioși ca ceea ce am colectat să gestionăm așa cum trebuie. Deci colectăm, suntem campioni la colectare, cred, dar colectăm și separăm între sticle albe și maro, dar apoi vine o mașină care colectează aceste deșeuri și le aruncă pe toate la oaltă. Deci cred că ar trebui să devenim mai preciși în acest context și să spunem care sunt pașii concreți în procesul de reciclare pe care dorim să îi întreprindem, mai ales în contextul materiilor prime de calitate pe care dorim să le recâștigăm în urma procesului de reciclare. În rest, domnule Gerbrandi, a fost o mare bucurie să colaborez cu dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc, uh, Herman Florenz, acum din partea SND, doamna Judith Merkis, apoi Bas Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Și um, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru prezentare și raport. Vă mulțumesc pentru accentul pe care îl puneți pe inovare. Sunt întru totul de acord cu dumneavoastră și nu numai cu dumneavoastră. Important este să uh, lămurim despre ce fel de inovare este vorba. Iar în acest sens am niște idei. Avem nevoie neapărat de inovare uh, Eh, care să ne dea lucrurile peste cap. Așa cum ne-a schimbat lumea eh, calculatoarele, am putea să avem un sistem fiscal sau unul tehnic care să ne ajute să ne dăm peste cap abordarea cu privire la resurse. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați făcut referire la acest raport. Este important eh, să ehm, facem o legătură și cu strategia privind materiile pline prime, mă scuzați, lansată anul trecut când am colaborat pe marginea acestui raport. Atunci, la vremea aceea, aveam unele poziții comune pe care aș vrea să le reiau astăzi, dacă îmi permiteți. În ceea ce privește propunerea dumneavoastră de schimbare fiscală, sunt de acord cu dumneavoastră, dar propunerea dumneavoastră nu mi este foarte clară, fiindcă dumneavoastră cereți o uh, trecere la uh, către o impozitare ecologică din veniturile publice. Dacă adăugăm ceva, înseamnă că luăm ceva de undeva, dar adică dacă vorbim despre trecere, înseamnă că este vorba despre un transfer dintr-un loc în altul. Vreau să vă întreb dacă la asta vă referiți, doriți o, un transfer, o trecere de la uh, taxarea pieței mun- uh, forței de muncă la taxarea materiilor prime? Avem nevoie de o bază fiscală puternică și, în egală măsură, trebuie să ne folosim de sistemul nostru fiscal, de fiscalitatea pe care o avem acum pentru a promova această agendă în termen general. Cred că ar fi binevenit să ne aplicăm mai mult asupra acestui subiect, fiindcă sunt întru totul de acord cu ce, a spus, cu ce au spus colegii Gerbrandi și Florence, fiindcă, așa nume fiscalitatea este uh, o pârghie de schimbare. Poate că am putea să ne Uh, să ne ocupăm numai de taxe și impozite aici la Envi. Unul, un aspect uh, care lipsește este cum să, uh, să evităm efectul un efect de, de, de scăderea prețurilor pentru aceste produse. Motorul acestei societăți uh, îl va reprezenta schimbarea comportamentului consumatorilor sau uh, schimbarea modelului de afaceri sau preferabil ambele. Ar trebui să ne gândim la un alt model uh, de afaceri și să încurajăm sectorul privat să furnizeze mai multe modele de afaceri și să-i duce pe calea cea bună. Eu, una, aș dori să ne îndreptăm către o societate pe leasing, uh, de închiriere, unde nu mai cumpărăm produse, ci le putem pur și simplu închiria. Și nu mai creăm atât de multe deșeuri. Deșeurile sunt, foarte, sunt un subiect foarte important, fiindcă uh, și dumneavoastră ați vorbit despre o altă abordare a deșeurilor. Așa cum am făcut în strategia privind materiile prime, trebuie să readucem în discuție nu ierarhia deșeurilor, ci ierarhia eficienței resurselor uh, materiilor prime pentru a ne asigura că ne folosim că folosim materiile prime cât mai bine cu putință pentru a le valorifica cât mai bine cu putință. Poate că nu uh, noi hotărâm care va fi această ierarhie, dar putem să demarăm totuși această discuție. Ar trebui să readucem în discuție și faptul că avem uh, o uh, rată de colectare pentru deșeuri, dar nu avem uh, și niște scopuri, obiective foarte clare, rezultate pe care dorim să le obținem. Vorbim despre telefoane mobile și aurul care se găsește acolo. Dar dacă îl lăsăm, să zicem, experții trebuie să fie cei, specialiștii trebuie să fie cei care se ocupă de extragerea aurului din aceste deșeuri, fiindcă dacă îl lăsăm în mâna altora care nu au nicio competență în domeniu, se alege praful. Apoi, în ceea ce privește materiile secundare, bineînțeles ne putem folosi de fiscalitate aici, dar sunt foarte multe reguli care interzic folosirea materiilor secundare. E vorba de reguli și de standarde de igienă, de sănătate. Și aici trebuie să ne aplicăm mai mult asupra acestui aspect. E nevoie de un echilibru, e nevoie de o revizuire a regulilor pentru a vedea dacă, dacă mm, se ține cont de folosirea inteligentă a resurselor. Putem să avem un, o nouă metodă de testare a regulilor. În ceea ce privește consumatorii, ați pus foarte mult accent pe sectorul privat. Foarte bine. Dar în uh, ziua de astăzi, și în ziua de astăzi, bineînțeles, consumatorii necesită foarte multă atenție din partea noastră. Salut uh, ideea promovată de dumneavoastră cu privire la regim alimentar. Trebuie să se uh, spună foarte clar în uh, acest raport că trebuie să ne schimbăm obiceiurile alimentare. Acest lucru va afecta și sectorul transportului, bineînțeles, dar în egală măsură trebuie să ne schimbăm comportamentul de consum, nu numai regimul alimentar. Și e foarte important să vorbim nu numai despre responsabilitatea producătorilor, ci și a consumatorilor. Ar fi foarte bine să vorbim și despre etichetarea la nivel european, să încercăm să ajungem la uh, o etichetare mai integrată și mai bazată pe incluziune, în care să uh, se regăsească toate aspectele legate de eficiența resurselor, de energie, pentru a putea oferi consumatorilor foarte multe informații privind originea, utilizatorul, utilizarea finală și ciclul de viață al produsului. Iar uh, în cele din urmă, dați-mi voie să vă spun două lucruri. În ceea ce privește nanomateriale, nu sunt atât de entuziastă ca dumneavoastră. Unele sunt bune, dar alte nanomateriale au consecințe pe care nu le-am prevăzut încă, cum ar fi, de pildă, disiparea argintului care are efecte negative asupra biodiversității. Trebuie să avem mare grijă în ceea ce privește nanomaterialele. Apoi, ați vorbit despre un fel de zonă Schengen pentru deș- deșeuri, iar trebuie să vă spun că nu sunt de acord. E foarte bine că încercăm să eficientizăm folosirea deșeurilor, dar ce idee asta Schengen? Știți prea bine că, și nu o să dau nume aici, nu o să numesc nicio țară, dar unele țări din Uniunea Europeană nu uh, respectă standardele la fel ca celelalte. Avem regulamente foarte bune cu privire la deșeuri în Uniunea Europeană. Uh, Însă problema intervine atunci când sunt puse în aplicare. Atâta timp cât regulile nu sunt aplicate cum trebuie sau în modul în care noi ne-am dorit să se întâmple, eu mă opun categoric acestei idei. Dacă însă s-ar aplica cum trebuie regulile, poate am mai discuta. Aștept cu nerăbdare discuțiile viitoare. Sunt sigură că acest raport va fi uh, unul care va schimba lumea. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Judith Merkis. Următorul uh, raportor din umbră, Ias Bachaut și apoi Miroslav Ianotchi. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, raportorului pentru acest document care încadrează lucrurile cum trebuie. Verzii vor fi alături de dumneavoastră pe acest subiect, uh, fiindcă ne dăm seama că această agendă va fi motorul economiei europene și va fi un element central al dezbatelor. Acest raport va fi dezbătut uh, pe larg și în alte comisii ale Parlamentului European, nu numai la ENVI sau sperăm cel puțin, fiindcă în momentul în care vorbim despre eficiența resurselor, această chestiune este percepută ca fiind uh, uh ecologică a verzilor. Este ridicol, fiindcă este o, un element economic foarte important care stă la baza funcționării a economiei europene. Iată despre ce discutăm astăzi și după mine cred că ar trebui să fie discutat și la alte comisii, nu numai la ENVI. Să vedem cum putem să ne asigurăm că această dezbatere va avea loc și în afara uh, comisiei noastre. Vă vom ajuta și sperăm că acest raport va fi un punct de plecare bun. Dar, așa cum a spus și dumneavoastră, bineînțeles, și dumneavoastră ați înaintat multe, aveți multe amendamente și noi avem, sunt patru aspecte pe care aș vrea să discutăm aici. Este vorba, în primul rând, despre aspectul de mainstreaming, despre deșeuri, despre fixarea prețurilor și nivelul de ambiție al raportului dumneavoastră. Aceste patru aspecte, noi vom încerca să vă ajutăm să îmbunătățiți acest raport, aceste rapoarte și să vedem cum putem extinde dezbaterea în afara comisiei noastre. Acum, în ceea ce privește mainstreaming-ul. Nu dorim să schimbăm niciun fel structura raportului dumneavoastră și am dori, din potrivă, să stabilim priorități. Deci uh, nu adăugăm la prioritățile dumneavoastră o listă de dorințe, de doleanțe. Deci uh, noi ne pricepem foarte bine să stabilim priorități uh, cu nemiluita. So, back again to the mainstream. Așadar, revenim la subiectul mainstreaming. Ce ne lipsește puțin aspecte mai importante, mai fundamentale, și anume că această agenda trebuie să facă parte din agenda 2020 și indicatori cheie cu privire la care economia ar trebui să obțină rezultate pe viitor. Și știm că în viitor discutăm consolidarea fiscală și subiecte similare, dar Până la urmă, dacă nu ne ajustăm economia la eficiența resurselor atunci vom continua să avem probleme cu bugetul, plătind prea mult pentru resurse. Deci, ceva legat de agenda 2020, semestrul european se menționează, dar ar trebui întărit și o să facem acest lucru. Producție și consum uh, durabil, trebuie să insistăm pe producție și consum, cele două aspecte care sunt fundamentale aici și, de asemenea, reforma fiscală unde vrem să vă ajutăm. Apoi discuția despre deșeuri. Sunt de acord cu Judith în legătură cu scepticismul privind ideea cu Schengenul deșeurilor. E o idee frumoasă dacă există ierarhia deșeurilor, dar o trebuie să fim precauți să nu începem cu Schengen cât timp nu există ierarhia deșeurilor și cât timp există state membre care nu respectă regulile care există, care nu sunt suficiente. Dar aș în primul rând, trebuie să existe ierarhia deșeurilor și acest lucru ar trebui întărit în raport să avem uh, o aproape zero reziduri reziduale sau pierdere și ca până la urmă după reciclare să nu mai rămână nimic, niciun deșeu. Mai întâi trebuie să facem asta și apoi se poate ajunge la un spațiu liber al deșeurilor, pentru că altfel încurajăm transportarea de deșeuri care, până la urmă, ar fi similar cu transportul de apă și trebuie să fim atenți cu transportul de apă că e o cale foarte ineficientă de a trata deșeurile. Ideea, dintr-o perspectivă mai largă cu Schengenul, îmi place, dar trebuie să fim mai precauți să avem acea ierarhie înainte. Un exemplu simplu care mi se pare că lipsește în raport, o critică uh, referitoare la alte directive unde e o lipsă de coerență, cum ar fi directiva uh, surselor de energie regenerabilă, unde uh, se utilizează lemnul brut în termocentrale foarte puțin eficiente, deci directiva deșeurilor nu e bine pusă în aplicare pentru că stimulăm utilizarea biomasei pentru energie, ca să fie ardă în <clears throat> termocentrale foarte ineficiente. Nu e o cale bună de a utiliza biomasa, deci trebuie să ne uităm cu atenție la ierarhie înainte de a intra în aceste aspecte. Iată ce raportul ar trebui să fie întărit și o să vă ajutăm, pentru că sunt convins că toate amendamentele dumneavoastră o să facă acest lucru, dar o să vă propunem și noi unele suplimentare. Apoi, în ce privește stabilirea prețurilor. s-ar putea întări și mai mult. Cred că aspectul fundamental pe care trebuie să-l recunoaștem este că de-a lungul anilor, dacă ne uităm la cum am îmbunătățit productivitatea muncii în comparație cu modul în care am îmbunătățit productivitatea resurselor, asta e problema și ține de prețuri. Întotdeauna am aplicat uh, impozite pe muncă, pe forța de muncă, ceea ce a dus la o creștere mare a productivității muncii, care desigur că e un lucru bun. Pe de altă parte, dacă ne uităm la productivitatea resurselor, a fost îngrozitoare în ultimii 10 ani. Și arată foarte simplu cum uh, soluția ține de prețuri. Ați menționat-o, dar ar trebui să facă parte mai importantă din raport. Pentru că stabilirea prețurilor e o forță motrice pentru eficiența resurselor și putem depune efortul și o să vă ajutăm și în acest sens. Al patrulea și ultimul punct, domnule președinte, nivelul de ambiție Cred că aici, în anumite elemente, e nevoie de mai multă fermitate în limbaj. Spuneți că stimulăm sau cerem acțiunea. Nu, trebuie să îmbunătățim uh, formularea, să fie mai limpede. De exemplu, acele jaloane ați menționat că ar putea să devină ținte și acolo putem întări textul. Când vorbim despre decuplarea creșterii economice, trebuie să vorbim de decuplarea absolută și aici uh, putem uh, fi mai ferm și în ce privește indicatorii. E frumos să avem indicatori de productivitate a resurselor, dar știm cu toții că arată bine în scopuri de comunicare, dar până la urmă se reduce la ce se întâmplă la amprenta de materiale, de teren, de apă, carbon și așa mai departe. Acolo se vede diferența. Deci indicatorii de productivitatea resurselor arată bine în reviste publicate pe hârtie lucioasă, tehnicoloră, dar poate e nevoie de ceva mai ambițios și mai limpede. Și aici avem o mulțime de amendamente ca să ne asigurăm că atingem ce ne-am propus. În rest, sprijinim foarte mult, faceți-l mai ferm, mai puternic și dezbaterea să fie mai largă, nu doar la mediu, pentru că până la urmă e vorba de viitorul economiei. Mulțumesc! Urmează acum, din partea ECR, domnul Miroslav Lus Jaruski. Vám, pane předsedo. Eh, já bych chtěl na začátku také, jako moji předřečníci. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă alătur colegilor care au mulțumit domnului Gerbrandi pentru munca minunată, pentru acest proiect. Îmi place foarte mult structura. Cu siguranță că o să sprijin stabilirea de priorități. În Europa sunt uh, convins că va fi ușor să facem o listă de mm, lucruri pe care ni le dorim, dar sunt de acord cu domnul Gerblandi că e important să ne concentrăm pe un număr relativ restrâns de puncte care vor face obiectul unui compromis, sunt convins în grupul meu politic o să sprijin și ideea implicării sectorului privat în întregul proces și deși uneori m-am făcut cunoscut printr-o atitudine critică față de unele propuneri acestei comisii, văd eficiența energetică drept uh, subiect foarte important uh, pentru eficiența economică și ar trebui să acționeze politica noastră ca stimulent, sprijinind de asemenea orice reutilizare și reciclare a materialelor, unde reciclarea nu este posibilă, utilizarea deșeurilor pentru producerea de energie. În ce privește ideea unui spațiu Schengen al deșeurilor, sprijin ideea că gestionarea deșeurilor trebuie decisă pe plan local ori de câte ori este posibil. Deci dacă cei care trăiesc lângă frontiera Cehiei nu-i deranjează ca în zona lor să se proceseze deșeuri importate din Germania, nu văd de ce ar trebui Parlamentul European să interzică o astfel de practică. Pe de altă parte, adevărat că în urmă cu 10 ani era destul de răspândit ca unele țări vestice să trimită deșeurile în uh, țările din Europa Centrală și Răsăritană, unde le vindeau la prețuri foarte mici. Chiar și mm, rampe ilegale care se creau în așa fel în multe locuri și din țara mea, unde mai există aceste deșeuri uh, eliminate ilegal și în prezent. Deci aș fi foarte precaut. Aș fi foarte precaut și în legătură cu orice uh, criterii de producție. E foarte dificil să decizi pe plan central cu privire la pași spre eficiență energetică și mă tem că unele măsuri birocratice, de fapt, ar crea mai multe probleme și nu beneficii. A fost o dezbatere îndelungată în legătură cu interzicerea becurilor uh, clasice, becurile convenționale, electrice. Am dorit să reducem utilizarea de mercur în becuri, dar alegătorii mă întreabă cum de interzicem interzicem termometrele tradiționale, dar permitem uh, utilizarea de mercur în becuri mult mai costisitoare care au un impact negativ asupra sănătății omului e doar unul dintre multiplele exemple pe care aș putea să vi le dau și deci aș fi foarte precaut în legătură cu stabilirea de criterii pe producție sau pe produse. Aș fi de asemenea foarte precaut în legătură cu orice aspecte de impozitare. Consider că impozitarea ține de competența suverană a statelor membre și orice tentativă din partea noastră sau Comisiei Europene pe plan european de a crea un sistem de impozitare paneuropean din care propunerea dumneavoastră ar face parte, sunt convins că grupul meu politic probabil că nu ar vota în favoarea acestor paragrafe din raportul dumneavoastră. În rest, vă mulțumesc pentru un proiect uh, minunat și o să contribui și eu la îmbunătățire pe viitor. Cu aceasta am încheiat uh, runda oratorilor uh, din rândul raportorilor din umbră și trecem la deputați. Voi citi lista celor care s-au înscris uh, pentru a lua cuvântul. Dacă mai dorește cineva, apoi voi închide lista. Următorii. Dan Frau Masekukovic, Dan Herr Couchet, Herr Schnellhardt, Satuhasi, Richard Seba und Adam Gierig. Yes. Da, și dumneavoastră sunteți pe listă. Dumneavoastră sunteți prima. Vă propun, pentru ca pentru a putea respecta timpul și pentru ca raportorul să aibă și el posibilitatea să răspundă la întrebări și să ia cuvântul și comisia. Așadar, vă propun ca fiecare dintre noastră să uh, nu vorbească mai mult de două minute pentru ca toată lumea să poată adresa întrebările. Observ că toată lumea este de acord Așa încât, haideți să începem. Dau în primul rând cuvântul doamnei Hübner. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę i dziękuję koledze. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc și pentru prioritizarea listei. Dacă ar fi să selectăm o listă foarte lungă, nu ne-am concentrat niciodată pe aspectele cele mai importante. Vorbim despre eficiența resurselor și mi-am permis să le împartă în funcție de sursă, resurse existente, naturale, care vor fi colectate pe viitor cu condiția să se identifice sursele. Aș vrea să precizez de asemenea faptul că ar trebui să continuăm să dezvoltăm reciclarea, mai ales în ce privește metalele rare care se utilizează în industria electrică și electronică. Aș vrea să mă refer la o altă formă de resurse, fostele rampe ecologice. Deșeuri de acum mulți ani care pot deveni surse de resurse naturale pentru noi. Aș vrea să vă atrag atenția și asupra altor resurse naturale, cum ar fi pădurile. Adesea biomasa poate fi colectată acolo și uneori este utilizată excesiv sau face obiectul în abuzuri. Trebuie să ne concentrăm mai mult pe plantații și nu pe pădurile naturale. Ar trebui să vedem ce putem face pentru o mai eficientă utilizare a apei, pentru că ne confruntăm cu deșertificarea Europei. Deci o utilizare mai eficientă a resurselor și mai multe resurse noi. Aș vrea de asemenea să vă atrag atenția asupra a ce a spus uh, un coleg. Deșeurile nu sunt reutilizate pentru că sunt uh, deșeuri care se duc în uh, rampele de gunoi. Dar ce e deșeu sau gunoi pentru industrie poate fi materie primă pentru alte industrie. Deci indicatorii pe care trebuie să-i utilizăm ar trebui să se concentreze echipe multidisciplinare, multinaționale, care să vină cu soluții inovatoare. Iar în ce privește aspectele fiscale, ar trebui să se concentreze pe inovație și noi locuri de muncă. Mulțumesc! Intervenția fără microfon. Bien, merci, merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte, domnule raportor. Acest proiect de raport și de rezoluție foarte interesant. Colegii mei au expus diversele calități. Aș vrea să dau și eu câteva, propunând anumite chestiuni. Domnule raportor, mai întâi, e intitulat uh, utilizarea resurselor. Dacă vrea să dăm dovadă de mai multă finețe în ce privește resursele, trebuie să distingem resursele regenerabile de cele care nu sunt regenerabile și apoi o categorie intermediară foarte mare, resursele reciclabile, care se regăsesc și printre regenerabile și printre celelalte. Am văzut, de exemplu, ieri băuturile. În principiu sunt generabile, dar s-ar putea să nu fie depinde și de debit, ca și la apă. Apa e regenerabilă, aceleași uh, molecule pe care le avem de milioane de ani, dar depinde dacă e poluată sau nu. Deci nu credeți că poate ar fi mai subtil și poate mai eficace, cel puțin să distingem între resursele neregenerabile cele mai multe ori e vorba de energie fosilă extrasă din subsol, anumite materiale sau metale, și apoi celelalte care sunt regenerabile. O primă observație. O a doua, păreți să spune, cel puțin în prezentare, că desigur poate să existe un fel de teorie a substituirii atunci când o materie primă, o resursă lipsește tradiția economică dorește să o înlocuim cu o altă materie primă sau cu altă tehnologie eventual. Chiar credeți că așa ceva se poate face în toate domeniile? O a treia întrebare. Cred că pentru materiile preme există o ierarhie a sărăcirii acestor materii prime și nu toate sunt la același nivel de urgență. Mm, conservare sau utilizare eficace și economicoasă. Cred că ar trebui totuși să precizăm faptul că petrolul, care de departe e cea mai mare materie primă din lume și singura piață mondială a petrolului, are o valoare echivalentă cu toate celelalte piețe de materii prime și fără și el care acum e în scădere și deci trebuie să spunem că sunt alte materii prime mai puțin importante decât petrolul, țițeiul și o ultimă, să zicem, întrebare, domnule raportor. Spuneți că la alinatul 19 am putea ajunge eventual în 2020 la o reutilizare de 100% a unora dintre aceste resurse, e foarte puternic, dar uh, precizați acolo și fosforul. Chiar sunteți convins că la fosfor am putea atinge 100% așa de ușor? So the next speaker is Horst Schnellhardt and afterwards Satu Hassi. Domnul Schnellhardt, după aceea domnul Satu Hassi. Ja, vielen Dank. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, raportorul are o uh, sarcină destul de dificilă. Trebuie să realizeze un raport referitor la eficiența resurselor în Europa. Și, sigur, în raport nu este posibil să intrăm în uh, chestiuni de detaliu care pentru că astfel am uitat contextul general. Vreau să provoc puțin de la început. Putem să spunem, uh, ne întoarcem în preistorie și uităm tot restul. Până în 2020, uh, subvențiile care periclitează mediul ar trebui să uh, fie eliminate. Ce înseamnă însă acest lucru? Toate subvențiile să dispară referitoare la acest domeniu. Însă ne confruntăm cu o problemă și anume dorim să ducem o discuție generală și revenim mereu asupra întrebărilor de detaliu care se referă la dezvoltare, la colaborare, la competiție și la legislația europeană de care beneficiem deja. Dar toate acestea sunt uh, scoase dintr-un cadru fix pentru că ori rămânem la nivel general prin formularea noastră și atunci cele cinci priorități mi se par oarecum bune, pentru că rămân la nivel de generalitate, dar în raport se regăsesc și lucruri foarte concrete și cred că la acestea trebuie să ne mai gândim, să vedem dacă nu procesul, competiția dintre întreprinderi și viața cetățeanului pentru că pe aceasta nu putem numai să o dirijăm și să spunem mănâncă tu mai puține proteine, că așa stabilim noi. Eu provin din uh, Germania socialistă și atunci s-a făcut acest lucru. Uh, ni se impunea ce și cât să mâncăm, așa încât eu cred că ar trebui să nu devenim prea concret, să impunem anumite lucruri absurde. Această constrângere, alimentarea, mie aceasta mi se pare oarecum exagerată. Cele două minute însă au trecut deja, este îngrozitor cum trece timpul, însă în ceea ce privește timpul, uh, o singură referire. Nu, vrem să rămână doar o poveste superficială, așa încât dacă până la 5 martie trebuie să înaintăm amendamentele, mie acest interval de timp mi se pare foarte scurt. Trebuie să votăm în mai și acest termen este foarte scurt. Haideți să ne luăm mai mult timp pentru că sunt aspecte importante pe care ar trebui să le discutăm și ele devin neimportante pentru că trecem atât de repede prin ele. Mulțumesc, domnule Schnellhardt am sărit peste o colegă de-a noastră, este vorba de doamna Marte Cucovici. Îi voi da dânsea întâi cuvântul și apoi duhasi. Predsedujoči in <clears throat> seveda zahvala poročevalcu za odlično. Mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc raportorului pentru raportul foarte bine structurat și de asemenea și pentru prezentarea foarte clară înțeleg situația uh, acestor materii prime în felul următor un uh, om care este bolnav de o boală cronică. Cel care își modifică într totul stilul de viață, având o boală cronică, trăiește conform anumitor statistici mai mult, însă trebuie să schimbe stilul de viață, modul de a face mișcare, modul în care se alimentează și relațiile. Același lucru este valabil și pentru materiile prime. Cel mai dificil, cel mai dureros, va fi să înțelegem creșterea și în același timp să reducem resursele. Această logică nu există și, din păcate, nu există înțelegere în acest domeniu, nici măcar în sectorul privat al cetățenilor europeni. De aceea ar trebui să stabilim niște indicatori pe care, uh, prin care să-i convingem pe cetățeni la nivel individual. Apoi să trecem la întreprinderi, la companii, însă aici este vorba despre o iluminare a maselor, pentru că nu putem să ne bazăm numai pe experiențele noastre. Trebuie să consumăm mai puțin și să creăm mai mult. Așa ceva stă în contradicție cu realitatea. Și apoi, în ceea ce privește deșeurile și accentuarea acestora, mie mi se pare aici o șansă bună în uh, cadrul ecodesignului. Acest ecodesign reprezintă o sursă importantă pentru inovații și atâta timp cât produsele uh, nu sunt uh, planificate în acest sens, astfel încât să poată fi reutilizate și ca deșeuri în proporție de 100%, atunci se va crea o confuzie referitoare la aceste deșeuri, respectiv la ineficiența utilizării lor. Chestiunea prețului este și ea una dureroasă. La fel de dureroasă este și chestiunea impozitelor. Și eu sunt de acord aici cu colegii mei care spun că în această criză trebuie să tratăm foarte, cu multă precauție, uh, termenul impozit. Hatuazi. Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Trei aspecte, rapid. Mulțumesc uh, raportorului pentru acest raport uh, foarte bun. În primul rând, am învățat uh, din cariera mea politică că în momentul în care nu avem obligativitate și indicatori clari, lucrurile nu funcționează. Deci, cred că o indicatorii clari și o, caracter obligatoriu trebuie să fie neapărat instituite. Mai apoi, Trebuie să ne asigurăm că politicile Uniunii Europene, mai ales uh, noile politici europene, nu ne schimbă direcția, direcția pe care o urmăm, și anume îmbunătățirea eficienței resurselor. Bas s-a referit deja la biomasă. Ar trebui să avem mare grijă ca politicile noastre relativ recente să nu înrăutățească eficiența resurselor. Cred că este un exemplu foarte bun al faptului, al, princi- al demonstrării principiului utilizării în cascadă. În momentul în care folosim materiile prime, le folosim pentru a obține cea mai bună valoare, pentru a le valorifica cel mai bine. Acesta ar trebui să fie un principiu călăuzitor, de pildă, în ceea ce privește construcția de case, fabricarea de, de mobilă din lemn, deci mai bine să fabricăm mobilă din lemn decât să-l ardem. Nu mai am timp și pentru cel de-al treilea punct. Danke, Herr Vorsitzender. Möchte mich beim Berichterstatter Domnule Zeber, mulțumesc, domnule, raport, domnule președinte, doresc să-i mulțumesc raportorului pentru acest proiect de raport, însă uh, doresc să amintesc că în Europa nu trăim într-o insulă, ci în, uh, ne aflăm într-o concurență internațională, chiar dacă suntem cel mai mare cadru economic și trebuie să ne gândim foarte bine care sunt semnalele, mai ales în ceea ce privește prețurile, uh, taxele și mediul, deci ce semnale transmitem. Um, aceste taxe uh, sunt foarte importante și sunt atât de înalte, tocmai pentru că activitatea umană este uh, factorul care poate să fugă cel mai greu. Și dacă taxăm resursele, atunci uh, acestea pot să, să ne fugă dintr-o parte în alta, să migreze. De aceea um, pentru că noi dorim să păstrăm uh, producția aici în Europa și locurile de muncă, încercăm să stabilim și cele mai înalte standarde. Raportul, uh, la fel ca și afirmația mi se pare la fel ca și afirmația președintelui uh, autorității de patente din 1896. Practic toate inovațiile au fost deja brevetate cercetarea, inovația, toate acestea sunt uh, aspecte foarte importante. De aceea le aș fi rugat pe raportor să uh, distingă mai atent între resurse. Colegul din partea verzilor a spus că ar trebui să facem această distinție între resurse regenerabile și neregenerabile. Trebuie să ne gândim și la capacitatea de a calcula calculatoarelor noastre. S-au făcut uh, salturi foarte importante. Haideți să ne gândim și la forța de muncă și acestea sunt resurse. Deci, cred că dacă avem un concept prea simplu, ajungem la efectul contrar pe care ni l-am dorit. Deci trebuie să definim mai bine ce înțelegem prin resurse și să împărțim uh, resursele pe categorii. În felul acesta, aceste deficite de resurse cu care ne confruntăm, poate că pe viitor nu vor mai exista, pentru că vom putea să le combatem mai eficient. Și întregul proces al acestei discuții sigur, uh, putem să spunem, economisim pe aici, pe acolo, mai creștem un impozit, însă cred că acest lucru nu este productiv. Mulțumesc, domnule Zebar. Domnul Geric. Spośród tych pięciu wymienionych... Mulțumesc foarte mult. Între cele cinci priorități, a doua capătă importanță după mine, și anume stimularea reciclării. Nouă ne lipsesc stimulentele fiindcă colectăm deșeurile, le depozităm, dar nu există stimulente economice în vederea găsirii unei, unor utilizări pentru aceste deșeuri. Poate am putea să analizăm acest aspect și să propunem soluții, să propunem uh, variante. Nu mai există resurse ieftine. Pământurile eh, rare sunt folosite de China, iar, eh, Rusia exportă pământurile rare, dar eh, lucrurile nu vor mai dura așa mult timp. Deci Europa ar trebui să se aplece mai mult asupra propriilor resurse proprii. Asupra propriilor resurse, mă scuzați. Aceasta ar trebui să fie prioritatea noastră accentul pus pe propriile resurse, precum și gestionarea durabilă a acestora. Fiindcă nu ar trebui să le folosim uh, în mod nesăbuit. Avem uh, resurse pe care le-am putea folosi în uh, sectorul sex construcțiilor, pentru infrastructura drumurilor, pentru case, uh, comunitățile locale ar trebui să înțeleagă mai bine modul în care își pot folosi resursele locale, fiindcă comunitățile locale sunt cele care suportă costurile folosirii resurselor. Deci aceste decizii ar trebui să fie luate la nivel local. Mulțumesc, Adam Gheric. Acum dau comisiei cuvântul și din partea comisiei va lua cuvântul astăzi Karin Fobar. So thank you first of all very much. Mulțumesc foarte mult pentru acest proiect de raport. care oglindește raționamentul nostru și țintele noastre în ceea ce privește eficiența resurselor. În raport se fac numeroase sugestii pe care le vom lua în seamă Trebuie să vedem ce putem face în cadrul structurilor uh, existente și să vedem acolo unde e loc de îmbunătățire, de sporire a ambițiilor. Desfășurăm eforturi în acest domeniu deja, de pildă prin uh, exercițiul semestrului european, care este în derulare, unde se ține cont și se introduce ideea de eficiența resurselor prin uh, impozitarea ecologică și subvențiile pentru eliminarea substanțelor periculoase și încercăm să îmbunătățim lucrurile și în ceea ce privește deșeurile și reciclarea. În ceea ce privește indicatorii și obiectivele, țintele acestea, după noi, sunt procese care se bazează pe incluziune, care au fost deja demarate, dar, bineînțeles, trebuie să existe uh, un anumit, uh, o anumită compensare între sfera de aplicare și uh, ritmul acestui proces. Ne bucurăm foarte mult că Parlamentul ne susține în ceea ce privește producția și consumul de durată. Da, dorim să publicăm o comunicare în ceea ce privește ecologizarea pieței unice până la sfârșitul anului în curs, iar uh, acesta va fi unul dintre instrumentele pentru îmbunătățirea foii de parcurs privind eficiența resurselor. Această comunicare va, lans- va demara o serie de acțiuni care au ca scop uh, ecologizarea pieței unice europene vor uh, fi uh, incluse acolo niște subiecte care sunt incluse și aici, cum ar fi amprenta de mediu, sistemul de referință și așa mai departe. La ora actuală avem consultări publice până pe data de 3 aprilie, care reprezintă un pas foarte important uh, în ceea ce privește strângerea de informații, de păreri, pentru a îmbunătăți acest proces și pentru a putea să răspundem într-adevăr îngrijorărilor și nevoilor publicului larg. În ceea ce privește deșeurile, vreau să vă spun pe scurt că, într-adevăr, atingerea obiectivelor foi de parcurs uh, va necesita eforturi uh, neprecupețite din partea statelor membre. Vom analiza mai uh, în mai multă profunzime această chestiune în 2014, când va fi revizuită directiva privind depozitele de deșeuri și vom încerca să analizăm aici elementele din foaia de parcurs. În ceea ce privește crearea unei zone Schengen pentru deșeuri, noi încercăm să ajutăm aici, stabilind criterii privind eliminarea deșeurilor care vor fi valabile pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Bineînțeles, aplicarea uniformă a legislației din domeniul deșeurilor în Uniunea Europeană joacă un rol crucial aici. Vă mulțumim foarte mult pentru sprijinul dumneavoastră și așteptăm cu nerăbdare să cooperăm pe viitor uh, pentru a putea uh, pune în aplicare foaia de parcurs. Mulțumesc Comisiei și în final uh, dau cuvântul raportorului domnului Gerbrandi. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc colegilor pentru um, sprijinul um, oferit. Vă mulțumesc foarte mult. Nu o să intru în amănunte acum privind chestiunile ridicate. Vă asigur că elementele pe care le-ați, chestiunile pe care le-ați ridicat aici eh, se regăsesc deja în amendamentele mele, dar am nevoie de ajutorul dumneavoastră privind unele chestiuni pentru a putea consolida niște aspecte și așa mai departe. Aștept cu nerăbdare contribuțiile dumneavoastră, deci. Câteva chestiuni ridicate de unii dintre dumneavoastră se referă la um, zona Schengen pentru deșeuri. Am discutat această idee cu mai mulți. Poate am fi putut uh, reîncadra această idee ca o Uh, piață internă a deșeurilor, dar mm, mie îmi place ideea de Schengen, fiindcă asta înseamnă că statele membre care sunt membre ale zonei, ale zonei Schengen pot participa. Sunt de acord cu, um, cu faptul că există diferențe foarte mari între statele membre în ceea ce privește politicile de, de eliminare a deșeurilor, uh, iar unele state membre nu sunt gata să adere la zona Schengen sunt de acord la această zonă Schengen. Eu uh, nu uh, vreau să se transporte deșeurile transfrontaliere în Europa. Cred că ar trebui să fie prelucrate la nivel local pe cât de mult se poate. Dar, pe de altă parte, dacă există resurse valoroase într-o anumită categorie de deșeuri, atunci ar trebui să le putem uh, recupera în uh, niște centre sau instalații specializate în acest sens în Europa. Iată de ce m-am gândit la zona Schengen. În ceea ce privește deșeurile în general, cred că evoluțiile actuale din uh, industria deșeurilor sunt absolut revoluționare. Dacă ne uităm uh, la capitalul de risc, la um, câți bani sunt uh, injectați în acest domeniu, ne dăm seama că uh, există o transformare dintr-o uh, dintr-o afacere murdară într-o afacere foarte profitabilă. Fiindcă, așa cum a spus și domnul Florence, ar trebui și ar trebui să înlocuim uh, cuvântul deșeuri, fiindcă nu este vorba de deșeuri, este vorba de resurse foarte valoroase. Stabilirea prețurilor, fixarea prețurilor, uh, este o, un alt aspect important uh, asupra căruia, din păcate, s-ar putea să nu ajungem la un consens prea curând. Uh, eu uh, am uh, ales uh, să nu introduc o taxă, un impozit pe materiile prime, fiindcă se întâmplă deja acest lucru pe piață. Iată că de multe au crescut prețurile la materii prime. La materii prime nu avem nevoie de o taxă sau un impozit pentru a încuraja folosirea eficientă a resurselor de către mediul de afaceri. Uh, Uh, și de a folosi materiale prime, materii prime secundare. Eu vreau să stimulez, să încurajez folosirea materiilor prime secundare din uh, motivele pe care le-am explicat mai devreme. Sunt de acord că ar trebui să facem o diferență între resurse diferite, categorii de resurse diferite. De pildă, resursele biotice reprezintă o problemă la nivelul prețurilor, sunt, din păcate, prea ieftine, iar folosirea lor și costurile aferente pagubelor aduse mediului înconjurător și biodiversității nu se reflectă în prețul acestor materii prime. Deci trebuie să modificăm prețurile aici depășind indicatorul PIB în măsurarea acestora. Cred că aceasta este calea de urmat. Unii colegi au spus că nu ne aflăm pe o insulă aici în Europa și că trebuie să să avem, să fim prudenți și în ceea ce privește competitivitatea noastră mondială. Sunt de acord, iată de ce, de ce și fac aceste propuneri. Tocmai de aceea, când redactam raportul, mă gândeam de ce suntem noi Comisia Competentă pe Fond și nu Econ. Fiindcă e, o, e un aspect foarte economic, ca să spun așa. Dacă ne uităm la cât de mult au crescut prețurile resurselor uh, pentru companii, ne dăm seama că această creștere este uriașă. Primim rapoartele anuale acum din partea companiilor și uh, firul roșu al acestor rapoarte reprezintă prețul resurselor. Uh, o duc foarte greu companiile pe acest uh, domeniu, iar eu încerc să ajung uh, la um, eu încerc să fac pe toată lumea să înțeleagă că suntem cu toții în, în aceeași barcă, trebuie să conlucrăm, să cooperăm pentru a transforma Europa în regiunea cea mai eficientă din punct de vedere al resurselor din toată lumea. Iar, în același timp, am transforma Europa în regiunea, din cele, în regiunea cea mai competitivă uh, din lume nu numai că sunt pe deplin conștient de cât de importantă este concurența, cred în egală măsură că joacă un rol crucial în această dezbatere. În ceea ce privește regimul alimentar, dieta, eu sunt liberal și la grup am discutat despre acest lucru. Până la urmă, oamenii, fiecare dintre noi hotărăște ce mănâncă. Uh, sunt de acord, dar pe de altă parte nu ar trebui să fie un subiect tabu pentru noi politicienii. Ne dăm seama deja că în următorii 10, de, 10 ani, în următoarele decenii, va trebui să consumăm mai puțină carne pe cap de locuitor. Acest lucru este clar. De ce n-am începe deja o dezbatere politică pe acest subiect. Nu înseamnă că le forțăm mâna oamenilor, că îi facem să schimbe regimul alimentar, ci încercăm să devine mai conștienți de ce mănâncă, din motive de sănătate în egală măsură. Domnule președinte, o să trec rapid prin aceste întrebări. Doamna McKishi, văd că nu mai este aici, dar o să discut cu ea la nivel bilateral. Cred că am răspuns la majoritatea întrebărilor adresate. Domnul Coșet a făcut o diferență între resursele regenerabile și neregenerabile. Uh, Ați dat uh, apa ca exemplu, care este o resursă regenerabilă, dar reprezintă o problemă într-adevăr. Iar acest exemplu ne arată foarte clar că nu există o soluție unică în momentul în care vorbim despre eficientizarea resurselor. Degeaba avem uh, obiective cu privire la uh, folosirea apei într-un stat membru, fiindcă situația diferă atât de mult uh, la nivel european încât nu este de niciun folos. Să știm că în unele state membre este mai bine să folosească mai puțină apă. Unele dintre aceste state membre au deja politici în acel sens, cum ar fi Spania, iar alte state membre, cum ar fi Olanda, statul meu, care are suficientă apă, noi avem o problemă în ceea ce privește calitatea acesteia. Deci uneori este vorba de cantitate, alteori este vorba de calitate. Și trebuie să rezolvăm ambele probleme. Domnule președinte, cred că am răspuns majorității chestiunilor ridicate de colegii mei. Aștept cu nerăbdare propunerile dumneavoastră pentru a îmbunătăți acest raport. Vă mulțumesc foarte mult pentru sprijinul uh, exprimat. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Gerbrandi, pentru faptul că ați răspuns la întrebări și la sugestii. Este un raport foarte important. Sigur că toată lumea dorește să se regăsească în el, dar așa cum se întâmplă atunci când jonglăm, doar și cu cele cinci priorități, deci când jonglăm cu cinci mingi, este dificil uh, să te concentrezi asupra lor. Sigur că uh, sperăm că vom obține rezultate pozitive și că uh, vom porni pe drumul cel bun. În ceea ce privește termenele și calendarul, de comun acord cu raportorul, am mutat termenul de depunere a amendamentelor pe 8 martie. La Comisia de Mediu vom vota pe 26 aprilie pe marginea acestui raport și la plenarea din mai va fi votul final. Domnule Schnellhardt, trebuie să vă liniștesc. Termenul de depunere a amendamentelor a fost prelungit. Așadar, puteți să vă relaxați. Cu aceasta încheiem acest punct de pe ordinea de zi și trecem la următorul. Aici este vorba despre o prezentare a situației actuale, punctul 17 de pe ordinea de zi, includerea aviației în ETS. Și deja am o listă cu persoane care doresc să ia cuvântul. Am decis acest lucru de ceva vreme, însă așa cum se întâmplă în uh, ceea ce privește implementarea, în uh, cazul unor asemenea inițiative, nu suntem niciodată singuri pe lume, așadar vom asculta acum un raport care prezintă situația actuală din partea Comisiei, care ne va spune în ce măsură uh, am înaintat cu implementarea acestei legislații. Am auzit că alte părți ale lumii au primit oferte pentru avioane europene și cu această inițiativă legislativă sunt curios care vor fi concluziile trase de către Comisie. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chairman, and... Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult pentru posibilitatea de a vă prezenta informații la zi pentru dumneavoastră și această comisie despre cele mai recente evoluții importante în ce privește includerea aviației în sistemul de tranzacționare a emisiilor. Din păcate, includerea aviației în uh, acest sistem de tranzacții de emisii se confruntă cu o mare opoziție pe plan internațional în continuare. Aviația este subiectul discuțiilor la întâlniri la vârf unele țări terțe s-au întâlnit recent la Moscova pentru a discuta această chestiune, dar cu siguranță noi vom continua să credem că modul în care trebuie să acționăm este dialog în forumuri multilaterale și bilaterale. Europa întotdeauna a fost și rămâne <clears throat> favorabilă puternic acțiunii globale de combatere a schimbărilor uh, climatice globale. De fapt, și atunci când am hotărât să includem aviația în sistemul ETS, am mers pe calea unui organism ONU, Organizația Internațională a Aviației Civile, ICAO, o prescurtare pe care o voi folosi în continuare, au introdus și au uh, sprijinit această politică pe care vrem noi să o includem în uh, sistemul ETS din Uniunea Europeană încă din 2004. Deci încă de atunci ICAO a hotărât să nu ființeze un uh, sistem unic uh, de tranzacționare a emisiilor sub auspiciile ONU, ci să se concentreze pe alte căi, cum ar fi implementarea prin includerea în sistemul de tranzacționare la nivel de stat sau de regiune. Iată de ce noi considerăm că acțiunile Uniunii Europene și anume de includere a aviației în uh, sistemul ETS european e pe deplin coerent cu implementarea abordării de la ICAO din anul 2004. Indiferent de aceste aspecte istorice, dacă unele țări din lume în prezent sunt gata să combină cu privire la o abordare ambițioasă globală prin ICAO, acum Uniunea Europeană este prima să salute acest lucru. Acțiunile ar trebui să progreseze prin ICAO, prin măsuri bazate pe piață de a combate emisiile de gaze cu efect de seră în aviația civilă. Uniunea Europeană se va alătura oricăror eforturi de a face pași favorabili pentru a combate emisiile din aviație în cadrul ICAO. În această privință, domnule președinte, summitul UE-SUA din noiembrie anul trecut a fost o ocazie importantă pentru ambele regiuni să-și reafirme angajamentul comun de a progresa la acest organism Hmm. al ONU, Organizației Internaționale a Aviației Civile, ICAO. Recent, președintele ICAO, domnul Kobe, a venit cu o inițiativă de a reuni statele pentru a examina opțiuni viabile pentru măsuri bazate pe piață și ICAO pe care Uniunea Europeană le sprijină ferm. Uniunea Europeană contribuie activ la această inițiativă S-a înființat un grup de lucru la acest organism al ONU pentru a discuta posibile măsuri de piață. ICAO intenționează să facă o propunere până la sfârșitul acestui an, ceea ce e foarte important pentru dezbaterea de astăzi. Pentru o acțiune globală la, legată de măsuri de piață, există trei elemente pe care le consider foarte importante. În primul rând, ce e convenit în legătură cu măsuri eh, bazate pe piața la ICAO ar trebui să ducă la mai multe reduceri de emisii decât eh, prin măsurile în vigoare în prezent, inclusiv din partea celor 30 de țări care aplică sistemul de tranzacționare emisiilor în Uniunea Europene. În al doilea rând, sistemul adoptat de ICAO aplicat de state ar trebui să nu facă discriminare între liniile aeriene. Non-discriminarea este unul dintre principiile cele mai importante în uh, a, dreptul aviației civile și ar trebui să fie pe deplin respectat. Trebuie să asigurăm teren uh, de joc echitabil pentru liniile aeriene care funcționează pe o piață globală concurențială. Al treilea element la care vreau să mă refer este faptul că un sistem robust mondial ar trebui să conțină ținte și măsuri pentru membrii CAO. Pentru ca un sistem global să ducă într-adevăr la reduceri reale de emisii, e nevoie de acord cu privire la ținte și căi ferme de a ne asigura că țintele sunt atinse. În prezent, multe state pregătesc planuri de acțiune care să fie înaintate către ICAO până în iunie. Acesta ar putea fi un pas înspre momentul în care state identifică propria contribuție. Iată cele trei elemente pe care doream să le comunic comisiei dumneavoastră și care sunt foarte importante pentru procesul în derulare în prezent la acel organism <clears throat> ONU, ICAO. Sistemul de comercializare a emisiilor din Uniunea Europeană funcționează de 8 ani Liniile aeriene au aderat în ianuarie anul acesta și am uh, avut multe de învățat în acești ani și suntem dornici să facem un schimb de experiență la acest proces uh, în cadrul ICAO. Legislația ETS a Uniunii Europene, care a fost adoptată de Parlamentul European și de Consiliu în anul 2008, are o importanță deosebită pentru noi. S-a bazat pe decizii de politică adoptate în uh, continuarea adunării generale ICAO din 2004 și, după cum am spus mai devreme, corespund pe deplin cu abordarea adoptată atunci la acel organism internațional al ONU. Sistemul ETS european, legislația în domeniu include prevederi importante de flexibilitate și o să mă refer la aceste două importante elemente de flexibilitate. Două dispoziții în acest sens. Mai întâi, legislația Uniunii Europene prevede posibilitatea de a exclude zborurile care intră în Uniunea Europeană din domeniul de aplicare al ETS pe baza acțiunilor adoptate de state terțe pentru a reduce impactul schimbărilor climatice asupra aviației. Ceea ce s-ar face întotdeauna în mod nediscriminatoriu aplicând aplicându-se zborurilor de sosire în Uniunea Europeană din partea operatorilor aerieni europeni și neeuropeni. În al doilea rând, al doilea element important de flexibilitate e inclusă în legislație și anume că Uniunea Europeană rămâne pe deplin angajată la continuarea eforturilor de a promova, de a progresa pe plan internațional la ICAO pentru a reduce impactul climatic al aviației și pentru a da posibilitate domeniului de afaceri al aviației să se dezvolte în mod durabil. În eventualitatea unui acord internațional pentru măsuri cu caracter global pentru a contracara emisiile de gaze cu efect de seră din aviație, Uniunea Europeană prevede o revizuire a sistemului și uh, modificări uh, în consecință. Desigur că Parlamentul uh, va fi implicat în acest proces. Aș vrea acum să vă mai comunic niște informații recente în legătură cu discuțiile bilaterale și alte întâlniri pe plan internațional legate de acest subiect. Comisia a urmărit în mod activ uh, cu statele care și-au exprimat îngrijorările și alte state interesate de dialog. Subiectul aviației, după cum știți, s-a discutat la summitul cu India și China recent, dar de asemenea și anul trecut la SUA și cu Federația Rusă. Considerăm că mm, soluția corectă pentru a depăși diferențele de păreri este prin dialog constructiv în forumuri bi și multilaterale. Comisia și statele membre tratează cu seriozitate îngrijorările exprimate de unii parteneri internaționali, încurajând dialogul activ cu guvernele țărilor terțe pentru a vedea progresul care ar trebui realizat la ICAO și căile soluțiile de flexibilitate pe care le-am menționat puțin mai devreme, care sunt incluse în legislația noastră. Foarte pe scurt și în legătură cu întâlnirea de la Moscova, care s-a ținut pe 21-22 februarie, când mai multe țări s-au întâlnit la Moscova pentru a discuta includerea aviației în sistemul ETS al Uniunii Europene. Trebuie să vă spun că la declarația făcută după acea întâlnire am dorit să salutăm interesul arătat de aceste țări de a lucra și a face progrese la ICAO. Cred că e un mesaj foarte important care a fost uh, transmis uh, de la acea reuniune. Salutăm de asemenea faptul că țările partenere care s-au întâlnit la Moscova au recunoscut emisiile de gaze cu efect de seră ca reprezentând o prioritate. Acum le invitat le invităm să traducă această disponibilitate în măsuri concrete, constructive, idei care să fie utilizate la discuțiile din cadrul ICAO pentru a avansa cu acțiunile globale pe care Uniunea Europeană <clears throat> le promovează, după cum v-am spus deja. A venit momentul ca toate țările să se angajeze serios pentru un acord global ambițios și să spună concret, specific, ce și cum se realizeze și când anume. Până la acel acord global va intra în vigoare, legislația Uniunii Europene va continua să fie aplicabilă tuturor operatorilor aerieni care optează să zboare din și înspre Uniunea Europeană. Sistemul ETS al Uniunii Europene este lege și nu se poate suspenda. Legislația a fost pe deplin avizate de Curtea Europeană de Justiție în decembrie anul trecut. După cum am spus deja și cred că am spus foarte limpede, această legislație prevede două elemente importante de flexibilitate care nu se exclud una pe alta și dorim să utilizăm toate aceste posibilități pe care ne oferă legea pentru a face să progreseze procesul global. Domnule președinte, în încheiere, e nevoie de un cadru global predictibil pe termen îndelungat pentru a reduce emisiile din aviație și considerăm că măsurile de piață sunt o parte indispensabilă a unei politici cuprinzătoare. Sistemul ETS al Uniunii Europene e un catalizator pentru acțiunile pe plan global și nu obstacol în calea acestea. Sistemul de comercializare a emisiilor din Uniunea Europeană este o lege cu prevederi, cu flexibilități pe care suntem dispuși să le explorăm pe plan bilateral și multilateral. În timp ce vom continua să lucrăm pe plan bilateral cu toate statele interesate, ICAO este um, cercul adecvat pentru a încerca să se identifice o soluție globală. Sprijinim ferm procesul de la ICAO, care a fost introdus recent de către președintele ICAO, și anume de accelerare a activității la măsuri uh, globale bazate pe piață. Vom continua să acționăm activ împreună cu toate statele care manifestă interes pentru a se găsi o soluție globală. Acțiunile globale non-discriminatorii pe care le dorim cu toții ar trebui să ducă la beneficii de mediu semnificative. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vielen Dank, Frau... Mulțumesc, doamna Toa Spensiski, pentru această prezentare și, de asemenea, și pentru prezentarea foarte clară în ceea ce privește situația actuală în domeniul încrederii aviației în ETS. Mai avem încă un punct pe ordinea de zi și aș vrea să cădem de acord asupra unui lucru, pentru că avem mulți oratori pe listă și toată lumea dorește să adreseze întrebări, astfel încât toată lumea trebuie să se rezume la 1 minut 30. Știu că este un obiectiv foarte ambițios, uh, nu este nimeni împotriva, așa încât vom proceda astfel. În primul rând, uh, dau raportorului cuvântul și apoi cei doi raportori din umbră. Urmează apoi ceilalți vorbitori înscriși pe listă. Întâi Peter Lize. intervenția fără microfon. Ia, jetzt funcționează das Bun, acum funcționează microfonul, așadar mulțumesc uh, domnului președinte și comisiei. Doresc să sprijin Comisia într totul pentru că această legislație trebuie să fie implementată și dacă trebuie să dăm dovadă de flexibilitate, atunci uh, trebuie să dăm dovadă de flexibilitatea prevăzută în legislație. Dacă dorim să obținem ceva substanțial în relația cu statele terțe, atunci trebuie să ne referim la zborurile care vin de acolo, dar trebuie să avem un tratament nediscriminatoriu. Deci, dacă um, se primește autorizația pentru un zbor către Paris, atunci aceasta va fi a Air France. Doresc să rog Comisia să confirme faptul că trebuie să uh, schimbăm puțin lucrurile, pentru că se vorbește aici de multe poveri, de o sarcină dificilă. S-a calculat că fiecare zbor trebuie să devină cu 25 de cenți mai scump prin uh, implementarea acestei legislații. Pe de altă parte, avem uh, impozite internaționale în Uniunea Europeană și în afara acesteia, care sunt de 100 de ori mai mari. Deci nu vorbim de o împovărare uriașă, ci mai degrabă de o dezbatere uriașă. Și rog Comisia să numească și niște cifre. Și de ce este această discuție atât de importantă și de ce este atât de conotată politic? În primul rând, pentru că este vorba despre Uniunea Europeană și se consideră că în afara Uniunii Europene dar și înăuntru, legile noastre nu trebuie luate la fel de în serios precum legile naționale din Statele Unite sau India sau uh, Marea Britanie. Acesta este numai un aspect și apoi, și aceasta este ultima mea afirmație, este vorba și despre uh, schimbările climatice, protecția mediului, dacă aceasta este luată în serios în continuare sau nu. Am vorbit cu colegii noștri americani din uh, Statele Unite, din uh, Camera Reprezentanților și uh, aceștia au devenit oarecum nervoși atunci când le-am spus că și ei au căzut de acord asupra unei scheme de comercializare a emisiilor. Însă nu s-a ajuns până la urmă la nimic, pentru că Senatul a interzis acest lucru. Și aș vrea să știu dacă uh, Comisia poate să confirme acest lucru. Vă mulțumesc! Lise. Mulțumesc, domnule Lize! Este marea plă- mea plăcere de a da cuvântul acum lui Matias Grote. Mulțumesc, eu am fost raportor din umbră uh, pe marginea acestui dosar și am uh, început această inițiativă legislativă. Am căzut uh, de acord asupra acesteia cu o majoritate foarte mare și la Consiliu a fost adoptată unanim și acest lucru reprezintă o contribuție foarte importantă în protecția mediului. Este un lucru cât se poate de concret, cel pe care l-am inițiat și cred că uh, vom fi evaluați. Uh, în ceea ce privește includerea aviației în ETS. Vom fi evaluați în funcție de dacă reușim să ne păstrăm poziția sau dacă cumva vine un uh, o briză de vânt din față, uh, nu vom reuși să ne menținem poziția. Și cred că ar trebui să rezistăm, pentru că aviația este o chestiune internațională. Acest lucru nu este sub semnul întrebării. Însă ICAO, 20 de ani de zile la rând, a discutat, a dezbătut, dar nu a făcut nimic. De aceea, Europa, ca legiuitor, a devenit activă. Noi am căzut de acord asupra acestei proceduri legislative, trebuie să acționăm și internațional și insistăm asupra faptului că și la nivel de ICAO trebuie să se întâmple ceva. Și în acest sens, considerăm că am avut o contribuție bună și cred că ar trebui să avem și delegații. În delegații ale Parlamentului, când Parlamentul se întâlnește cu reprezentanți ai altor parlamente, cred că această temă ar trebui să vină pe ordinea de zi și ar trebui să explicăm de ce am făcut acest lucru. Cel mai bun lucru ar fi fost introducerea unui impozit, a unei taxe, însă pentru aceasta este nevoie de unanimitate și știm că acest lucru este iluzoriu. De aceea, această includere a vieții în ETS este cel mai bun lucru pe care puteam să-l facem. Nu este discriminatoriu, arătăm arătăm că uh, luăm în serios combaterea uh, schimbărilor climatice și protecția mediului și de aceea avem nevoie de această uh, de această procedură legislativă. Procedură legislativă asupra căruia, a, căreia am căzut de acord cu mare majoritate în comisia noastră. Next. Mulțumesc, domnule Grote. Urmează acum Robert Kramer și după domnul Kramer, Bas Eckhart. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu am fost unul dintre cei care acum trei ani alături de antevorbitorii mei, am uh, dorit modificarea acestei directive. Astăzi însă evaluez un pic diferit uh, ceea ce am făcut atunci, pentru că mulți dintre noi, atunci la Parlament, au spus că nu trebuie să fie subestimată această chestiune a statelor terțe. Și cred că este foarte corect ceea ce s-a spus. Abordarea noastră inițială a eșuat și nu ne ajută cu nimic dacă în prezent spunem că atunci cu majoritate foarte mare am reușit să obținem ceva. Pentru că noi acum trebuie să ne dăm cu capul de pereți și să reușim să trecem mai departe. În prezent ne confruntăm cu o situație absolut nouă uh, cu care ne confruntăm pe plan internațional. De aceea cred că a sosit momentul să recunoaștem că avem state terțe care nu numai că nu vor să participe, dar care opun chiar și o rezistență foarte puternică și cred că cel târziu uh, cu uh, rezoluția Consiliului ICAO din uh, toamna anului trecut, ar fi trebuit să înțelegem, mai ales Comisia, că este vorba aici de anumite pericole la care trebuie să reacționăm. Nu să continuăm pur și simplu pe aceeași cale, să spunem avem o lege acum și Curtea Europeană de Justiție a confirmat-o. Nu, nu ne ajută cu nimic dacă restul lumii vede lucrurile cu totul altfel decât noi. Și noi spunem în continuare, lucrurile vor continua, procesul se va desfășura în continuare și nu reacționăm. Cred că scrisoarea de la Hillary Clinton pentru comisie a fost cât se poate de clară, nu a fost uh, o notă diplomatică, ci a fost uh, pur și simplu declanșarea unui conflict politic. Și dacă este să mă uit la acest uh, coș de măsuri uh, din partea Moscovei, trebuie să spun că, da, ne așteaptă pericole și riscuri, pentru că vorbim aici despre un conflict politic care se va declanșa. Și uh, treaba noastră este să ne asigurăm că acest conflict politic nu se, se va transforma într-unul economic. Și până la urmă, domnule Lize, nu este vorba despre costurile sistemului, nu acesta este argumentul decisiv, ci este vorba despre intervenția uh, în uh, aviația suverană a altor țări. Președintele întrerupe. Trebuie să ne asigurăm că această lege va fi, uh, nu va, va fi eliminată, va fi abrogată și că uh, vom veni cu o legislație nouă. Urmează Bas Eichert și apoi doamna Foster. Thank you, Mr. Chairman. I'm really surprised. Mulțumesc, domnule președinte. Mă surprinde colegul Kramer, fiindcă vorbe, când vorbim cu SUA despre uh, datele pasagerilor, nu vorbește niciodată despre relațiile U.S.A. și e, e gata să, dea pe, să le dea de gata toate datele pasagerilor. Acum vorbim despre mediu și acum uh, aplicăm uh, principiul poluatorului uh, poluatorul plătește, care este un principiu liberal și iată acum ni se aruncă în fața aceste argumente ciudate, fiindcă până la urmă despre ce discutăm, ce s-a întâmplat la Moscova, e bine s-a dat o declarație foarte clară uh, Eh, este așa un coș, fiindcă n-au putut să ajungă la un acord. Canada nici n-a fost de acord. Când s-au întâlnit, când s-au întâlnit la Delhi, nu era de, era de acord, dar la Moscova nu mai era de acord nu reușesc să mențină pe toată lumea în aceeași barcă. Și acum ce fac ei? Îi, ne testează pe noi, pe decizionarii uh, politici europeni. Ce facem? Uh, ne, ne stresăm, uh, ne emoționăm unii dintre noi, da. Și domnul Foster care, și doamna Foster care va vorbi după mine, pe care am ascultat-o deja, da, dumnea ei s-a speriat deja, dar, dar mă bucur că PPE-ul nu, nu începe să tremure nici verzii deloc, nu știu cum s-au lucrurile la ALDE. Asta aș vrea să aflu astăzi. L-am ascultat pe domnul Kramer și sper că nu vorbește în numele grupului ALDE, fiindcă atunci înseamnă că uh, principiul liberal, poluatorul plătește, nu este decât uh, o mână de vorbe goale sau colegii de la ALDE îmi, vom, îmi vor dovedi că greșesc. Urmează acum doamna Foster și apoi doamna Lina McEwen. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că se protestează prea mult aici, avem păreri diferite, credeam că, uh, se, că este permis la Parlamentul European. Eu sunt de acord cu domnul Kramer, am avut o discuție foarte cuprinzătoare. Uh, din păcate nu avem timp suficient astăzi pentru acest uh, acest subiect foarte important, fiindcă mizele sunt foarte mari. Nu este vorba despre principiul uh, Uh, sistemului de comercializare a cotelor. Uh, e bine, e bine că ni se spune că se vorbește acum cu ACI, dar e păcat că nu s-a întâmplat mai devreme când semnele erau clare și se, era foarte clar. Nu se pot impozita țările terțe, era o chestiune legată de extra uh, terio, ter, ter, teritorialitate, nimeni nu ne-a ascultat și acum, iată, ne confruntăm cu probleme și ne confruntăm cu probleme acum în ceea ce privește uh, Eh, comenzile de la industria manufacturieră din eh, Europa. Avem eh, deja comenzi valoare de 8 miliarde de euro care sunt amenințate, iar faptul că nu am, nu am ascultat acum câțiva ani și nu am discutat cu țările terțe despre cum era cel mai bine să mergem mai departe. Acum ne-a ajuns în poziția ca în momentul în care vorbim. Se vorbește despre războaie comerciale, iar noi acum ne aflăm într-o situație de conflict cum n-am mai, la care n-am mai asistat aici în Parlamentul European. Și uh, Uh, numai o astfel de instituție ar fi putut să-i aducă, să aducă China, Rusia și indienii de aceeași, în aceeași tabără, ceea ce nu s-a mai întâmplat niciodată în istoria omenirii, cred eu. Deci uh, lucrurile sunt serioase aici. Nu, uh, o să, nu e vorba despre acordul sau dezacordul meu. Ar trebui să avem un acord internațional din prima sau cel puțin să ajungem într-o poziție în care să avem un astfel de acord. Dar acum este o chestiune legată de concurență, fiindcă cine se spune de la 1 ianuarie vom, uh, toți, toate statele europene vor trebui să respecte, toate uh, companiile europene vor trebui să respecte aceste reguli, dar țările terțe nu vor respecta și noi vom pierde la nivel uh, concurențial, la nivel de competitivitate. Deci suntem într-o bucluc foarte mare și domnul președinte întrerupe vorbitoarea. So we get to a conclusion. Thank you, Chair. Doamna Evans. Well, I just want to give the committee... Doream să transmit comisiei un uh, mesaj din partea mea și fata lui Master Gordon. Noi sprijinim comisia în acest, uh, pe acest subiect. Am avut leg le, legislație GEACHE. Am discutat de multe ori cu, țările, cu diverse țări înainte de a legifera și faptul că se spune că se va face ceva e o victorie pentru Uniunea Europeană. Dacă noi nu ne-am fi mișcat, nu ar fi făcut nimic. Și da, într-adevăr, după aceea vom mai putea discuta această chestiune. Uh, de deci ce avem numai un minut și jumătate fiecare, pentru că avem o lege. Nu avem o propunere din partea nimănui, nici din partea Consiliului, fiindcă ministrul a fost de acord și, din câte știu eu, uh, guvernul britanic sprijină această legislație și Comisia, care se bucură de sprijinul Consiliului și Parlamentului. Nu este nicio propunere de abrogare a acestei legislații, dar trebuie să o aplicăm în continuare, pur și simplu. Mulțumesc, domnule McEvan. Urmează Chris Davis și apoi Joe Linen. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă statele membre doresc să impoziteze domeniul aviației, o pot face și așa cum a spus Peter Lise. Această taxă va aduce mai mulți bani decât uh, sistemul ETS, dar Uniunea Europeană poate să aplice ETS-ul, uh, care a fost uh, hotărât în, la tribunal și pe care toată lumea îl cunoaște. Acum, uh, ce se întâmplă? În lumea întreagă ni se spune și în sectorul aviației se spune nu ne place, nu ne convine asta și suntem puși în întrebări de... și, și ni, se, ni se cere să ne întrași la răspundere suntem întrebați ce părere are ALDE. Nu știu ce părere are grupul nostru, dar îmi uh, permit să ghicesc, de, bazându-mă pe ce a spus de multe ori Giver Verhofstadt. Dacă Uniunea Europeană a luat o hotărâre la nivel colectiv și restul lumii spune nu ne place, nu ne convine, uh, și că nu vor să accepte, uh, Ghii cred că ar sprijini Uniunea Europeană, spunând că avem uh, dreptul să, să spunem această regulă, să Uh, aplică pe teritoriul nostru se aplică avioanelor care, care operează pe aeroporturile noastre. Asta e, așa funcționează, e foarte simplu. Noi credem în acest sistem, uh, o să trimitem Comisiei un mesaj foarte clar, suntem uh, de partea sa, sprijinim eforturile sale, dorim acorde internaționale, dorim ca OACI să se îndrepte pe calea cea bună care să fie acceptabilă și pentru noi, dar nu renunțăm, nu dăm înapoi. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Chris Davis, Joe Leinen și apoi Gavin Gerbrandi. Da, această întâlnire obscură din Moscova este într-adevăr un atac asupra credibilității politicii în domeniul climatic și uh, cred că ar fi un punct slab al Uniunii Europene și al politicii de mediu din, uh, de la nivel internațional dacă ar ceda în acest moment. Este un test al lobiștilor care sunt foarte bine organizați și care doresc să discute despre punctele slabe și punctele forte ale uh, unei legislații de mediu și cred că nu ar trebui să cedăm. Mi se pare ciudat ceea ce a spus domnul Kramer și anume că ETS-ul reprezintă un atac asupra um, spațiului aviatic suveran al altor țări. Mie nu mi se pare așa, pentru că există taxe, uh, ale fie, aplicate fiecarei țări, există tot felul de impozite în sistemul aviatic și de ce tocmai ETS-ul ar reprezenta o intervenție în suveranitatea altor țări în domeniul aviatic. Ceea ce se amenință de la Moscova și anume că liniile aeriene nu vor mai zbura peste Siberia către Asia sau că drepturile țărilor vor fi afectate, aceasta este o intervenție în suveranitatea țărilor și cred că această amenințare nu trebuie să o luăm prea în serios. Nu putem să cedăm la așa ceva. Eu sunt de părere că uh, legea noastră nu a eșuat, ci că ne îndreptăm uh, spre succes. Sigur că obiectivul nu este un uh, război comercial, pentru că noi dorim uh, protecție de, a mediului și dacă președintele cheamă acum pe toată lumea și face apel la toată lumea pentru elaborarea unui sistem fiabil, atunci cred că ar trebui să participăm cu toții. Deci trebuie să rămânem pe poziții, să nu cedăm și să uh, ne păstrăm mintea limpede, pentru că să, ni se vor alătura și ceilalți și uh, vom reuși să punem pe picioare acest sistem. Mulțumesc, Joe Leinen. Mai am doi vorbitori pe listă, domnul Gerbrandi și Satu Hazi. Yes, thank you, Chairman. What is the biggest problem? Mulțumesc, domnule președinte. Care este cea mai mare problemă a politicii în uh, domeniul uh, schimbării climatice? Nu avem un singur uh, board. Avem avem un singur board aici, datorită acestui caracter transfrontalier al aviației, prin definiție. De aceea cred că suntem pe calea cea bună și prefer un, o, o soluție ICAO internațională. Dar singura posibilitate de a obține acest lucru după 20 de ani de uh, încercări care nu sunt foarte de succes este uh, folosirea ETS-ului ca un instrument de a face presiune. Și în ceea ce privește grupul de la Moscova și combinația ciudată a acestei coaliții la care participă și o țară precum Belarusul, care este o țară dintre cele mai izolate din lume, um, ei au dat afară ambasadorul Uniunii Europene săptămâna aceasta. Deci cred că nici nu vor să facă parte din această ligă internațională. Abordarea aceasta mi se pare, după cum spuneam, ciudată. Însă strategia bună a Europei este că, um, ținând cont de acest sistem, observăm că se mișcă lucrurile și la ICAO. Se dorește să se ajungă la un acord internațional. Deci ultimul lucru pe care ar trebui să-l facem acum este să ne retragem poziția noastră. Nu, noi trebuie să înaintăm, să progresăm și sunt absolut sigur că acest lucru va duce la o soluție ICAO în final, asupra căreia să cadă toată lumea de acord. Și atunci toată lumea va avea de câștigat. Mulțumesc! Acum are cuvântul Satu Hasi. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. sprijin Comisia întru totul și ar trebui să fie cât se poate de clar pentru toată lumea că o lege este o lege. Această lege a fost finalizată în iulie 2008. Propunerea Comisiei a venit în din 2006 și deci nu este o surpriză pentru nimeni. În 97 la Kyoto, ICAO a fost însărcinată de a acționa la nivel internațional. Și, după cum bine știm cu toții, nu au făcut nimic au interpretat situația ca fiind uh, pur și simplu un bilet pentru mai multă libertate în domeniul politicii uh, schimbărilor climatice. Și acum înțeleg că și acum ei încep să înțeleagă că aceasta nu poate să fie situația pe termen lung, cel puțin nu o veșnicie. De aceea, cred că ar trebui să reglementăm lucrurile pe teritoriul nostru. Mulțumesc, Satu Hasi. Cu aceasta am încheiat lista vorbitorilor noștri și dau comisiei acum cuvântul doamnei director general pentru climă. Dacă se poate, vă rog, maxim 5 minute, pentru că mai avem un punct important pe ordinea de zi. Deci, dacă se poate, să fiți cât se poate de succintă, vă rog. Well, thank you very Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voi uh, încerca să fiu concisă și să abordez punctele cele mai importante care au fost abordate în această dezbatere. În primul rând, aș vrea să mulțumesc foarte mult uh, deputaților din această comisie pentru sprijinul uh, susținut oferit acestei legislații, pentru că până la urmă este vorba de o legislație în domeniul schimbărilor climatice și este vorba până la urmă de credibilitatea Uniunii Europene așa cum au menționat mai, multe, uh, mai mulți deputați uh, în această dezbatere. Schimbările climatice uh, reprezintă o politică importantă a Uniunii Europene, o politică pe care noi o privim ca o politică pe termen lung și pe termen scurt. Avem legislații care sunt sprijinite de acest Parlament și de către Consiliu, iar legea are suficient efect de pârghie pentru a lansa o dezbatere internațională constructivă la ICAO. Ceea ce uh, doresc să subliniez este, de fapt doresc să a, mă refer în special la câteva puncte care au fost menționate referitoare la întâlnirea de la Moscova. Câțiva dintre dumneavoastră au menționat faptul că această întâlnire a atâția o altă state membre ale ICAO, însă statele prezente acolo au căzut de acord să colaboreze în cadrul ICAO. De asemenea, au uh, generat un coș de măsuri care poate fi luat în considerare. Însă dacă este să privim declarațiile originale care au fost uh, produse la întâlnirea respectivă, rezultatele întâlnirii sau au adus uh, mai puțin acord în ceea ce privește acțiunile care urmează să fie luate. Ceea ce este însă important pentru Comisia Europeană este faptul că aceste țări ne spun haideți să colaborăm în cadrul ICAO. Legea noastră lasă loc de flexibilitate flexibilitate care se referă la zborurile care zboară către Europa. Deci nu spunem nimănui în lume că nu dorim să luăm în considerare acțiunile luate și inițiate de către ei. Noi suntem dispuși să vedem ce fac uh, aceste țări și să ne folosim de această marjă de flexibilitate în legea noastră pentru a lua în considerare toate acțiunile lor, astfel încât să se reducă emisiile din aviație. Această lege a generat un efect catalizator foarte important în procesele care se desfășoară la nivel global. Știu că unii dintre dumneavoastră nu împărtășesc același punct de vedere cu mine în acest moment, însă Comisia este implicată cu adevărat în mod activ în procesele de la ICAO. Discuția aceasta trebuie să aibă loc și doresc să spun că am uh, așteptat această acțiune globală 15 ani de zile, până când am ajuns la concluzia că Europa acționează conform abordării care a fost uh, propusă în acest organism ONU. Însă, avem în continuare mari speranțe și Europa crede că calea corectă de a aborda schimbările climatice este o abordare globală. Însă, pentru a conchide, domnule președinte, aș dori să oferă un răspuns la o întrebare adresată de mai mulți dintre dumneavoastră care se referă la costul acestor măsuri. Noi nu credem că această dezbatere se concentrează asupra costurilor economice, pentru că dacă este să analizăm costurile companiilor aeriene, acestea nu și-au crescut uh, prețurile în mod semnificativ la bilete. Uh, dacă este să ne uităm la calculele care au fost făcute de către cercetători, acestea ne arată că biletul pentru zborurile pe distanțe lungi din Europa ar putea să crească cu aproximativ 2 euro. Deci nu este vorba despre costuri, ci despre politicile noastre. Este vorba despre credibilitatea Uniunii Europene. Însă Uniunea Europeană a fost întotdeauna credibilă a lucrat în foruri multilaterale și acest lucru dorim să-l facem și acum. Astfel depunem eforturi, astfel încât să obținem acest obiectiv. Ne bucurăm să avem sprijinul dumneavoastră și cred că trebuie să lucrăm cu partenerii noștri internaționali. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru această prezentare și pentru angajamentul dumneavoastră pe marginea acestui act legislativ, pot să vă spun că majoritatea acestei comisii va face tot ceea ce este posibil, astfel încât testul LACMUS pentru politica din domeniul mediului să uh, fie trecut. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezentarea dumneavoastră. Rămânem în continuare la minge. Și cu aceasta trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume punctul 19. Vorbim aici despre testările clinice în țările cu venituri scăzute. Domnul Peter Lize este cel care va lua cuvântul, așa încât îi dau domnului Peter Lize cuvântul. Bună! Da. În ultimele luni am fost contactat de mulți experți pe marginea acestui subiect. La Strasburg am avut uh, o dezbatere foarte interesantă la care a participat și un profesor din India, care ne-a arătat cum se întâmplă în India sau și în alte țări cu venit căzut, cum uh, sunt desfășurate acolo uh, testele clinice. Și trebuie să constatăm că medicamentele care ajung uh, pe piața din Europa, în parte sunt testate în țări terțe și că acolo, chiar dacă anumite lucruri sunt prevăzute în uh, lege, standardele pe care ne le-am pus noi, impus noi, nu sunt mereu uh, respectate. Mulți jurnaliști, unii dintre ei sunt prezenți și la această dezbatere publice, au făcut cercetări și au arătat că anumiți uh, oameni ajung să moară participând la aceste teste pentru că nu se ține cont de standardele de siguranță. Deci pot apărea consecințe și pentru uh, sănătatea europenilor, pentru că dacă standardele nu sunt respectate, atunci nici siguranța medicamentelor nu este dată întru totul. Știu de la dezbaterea din Strasburg, pe care am purtat-o la nivel informal, că EMA și Comisia Europeană au recunoscut acest subiect ca fiind unul important, că se lucrează pe marginea acestuia, însă cred că avem nevoie de susținere politică mare pentru această inițiativă. Nu avem nevoie de modificarea legislației, pentru că în ceea ce privește legislația noastră pentru admiterea anumitor medicamente, se spune că acelea standarde care sunt valabile pentru testarea medicamentelor în Europa trebuie să fie respectate și în alte țări când se fac aceste testări, dacă uh, este vorba despre admiterea unui medicament pe piața europeană. De aceea, rog Comisia și EMA să ne spună ce au făcut pe marginea acestui subiect, uh, și în ce privință mai au nevoie de sprijinul Parlamentului, astfel încât să putem să fim mulțumiți. Nu vreau să aud din partea Comisiei că suntem mulțumiți, că s-a făcut tot ceea ce este posibil, pentru că cred că trebuie să se mai facă multe pe a marginea acestui subiect. Mulțumesc că avem aici o echipă de televiziune din partea VDR și cei care nu doresc să participe la dezbatere uh, pot să părăsească sala. Dau acum, în primul rând, cuvântul Comisiei pentru o prezentare de maxim 5 minute, vă rog, pentru ca și uh, ceilalți uh, care doresc să ia cuvântul să mai poată face acest lucru și apoi uh, să putem avea o dezbatere. Ich hoffe, die technischen... Sper că dificultățile tehnice au fost depășite. Astfel, din partea comisiei, este prezent aici un reprezentant? Domnul Soro, vă rog. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi să-i mulțumesc domnului Lize pentru invitație, pentru că s-a pus acest punct pe agenda. E prima prezență aici la comisie, deși să nu au venit, o să-mi dau toată silința. Cred că merită să mm, reamintim ce reprezintă aceste testări uh, clinice, aplicarea medicamentelor om în baza unui protocol în afara unor practici clinice obișnuite. Ca atare, medicamentul poate să fie deja autorizat sau să nu fie. Testul clinic nu este, prin definiție, în sine un exercițiu de risc înalt. Testele clinice, dacă se fac bine, aduc beneficii pentru societate, sistemele medicale și eventual și pentru pacient pentru subiectul testului clinic atare. Acest subiect sunt adesea pentru anumite medicamente dorni să participe la testările clinice. Care e situația în Uniunea Europeană? Avem o imagine aici uh, uh, cu o scădere a testărilor clinice în ultimii patru ani, 2007-2010, am pierdut 15% din testările clinice solicitate în Uniunea Europeană, datele provizoriu pentru 2011 arată o scădere și mai uh, acută. Directiva 2001 privind testările clinice este probabil actul normativ cel mai criticat din politica de sănătate a Uniunii Europene. Adesea a fost arătat ca fiind unul dintre motivele declinului la testările clinice în Europa. După părerea noastră, nu e singura cauza declinului, dar dovezile arată că e una dintre acestea. Încercăm să schimbăm și să ne adoptăm o propunere de modificare în mai 2012. Nu, acesta e subiectul central al conversației. Deci o să sar peste amănuntele cu privire la ce intenționăm să facem și o să mă concentrez pe subiectul conversației de astăzi. Am văzut că există acest declin în atractivitatea Europei pentru testările clinice, ni se pare important să ne menținem atractivitatea. Ele au devenit o afacere globală pe piața globală. Uniunea Europeană a devenit uh, o pată din ce în ce mai mică pe harta globală. Imaginea pe care o aveți în față arată localizarea pacienților în uh, unități uh, importante din 2005 în 2009 în procedurile centralizate în țări terțe. În general, Imaginea e următoarea. O treime din aceste testări clinice se află în Europa, o treime în America de Nord și o treime în restul lumii. Ce mai mult în economii emergente, în afara Africii. Mm, mm, există un set de reguli, de principii, nu e chiar în vestul sălbatic că se întâmplă lucrurile. Aceste reguli, principii, credem că globalizarea cercetării clinice nu e neapărat ceva negativ Există o gamă de linii directoare acceptate pe plan internațional care se ocupă de chestiuni etice, de siguranță, declarația de Helsinki, bunele practici clinice, dar și unele lucruri la Consiliul Europei și Națiunile Unite. Există două acte normative ale Uniunii Europene, una directiva din domeniu care arată cum trebuie să fie efectuate testele clinice, cealaltă Uh, codul comunitar al medicamentelor care arată pentru ce trebuie să se facă aceste teste pentru autorizarea pe piața medicamentelor. Există îngrijorări în legătură cu efectuarea de testări clinice în țări terțe care ar putea să facă parte din această solicitare de autorizare și Comisia tratează cu seriozitate, dar e critic să ne aducem aminte că există limite în materie de competență și de competențe de jurisdicție în ce privește reglementările pentru testările clinice din țări terțe. Codul comunitar privind medicamentele spune că datele generate în Uniunea Europeană trebuie să se conformeze cu directiva testărilor clinice și datele generate în afara Uniunii Europene trebuie să se conformeze cu standarde echivalente. Această regulă de echivalență există. După cum a spus și domnul Lize, nu considerăm că putem să o facem mai operațională modificând legislația, mai mult o problemă de aplicare a legislației. Nu vrem ca directiva testelor clinice să fie mai restrictivă, ca și mai multe testări clinice să se facă în afara Uniunii Europene. Vrem să avem o mai bună aliniere globală a legislației, o mai bună cooperare globală de construire de capacitate și ce se întâmplă legat de resurse. Aplicarea cere nu mai multe legi sau legi noi, ci mai multe resurse, inspecțiile și transparența. Concluzia foarte pe scurt. Globalizarea în cercetarea clinică există, nu e neapărat o realitate negativă, nu e vorba de a schimba regulile, ci e cei trei de E în engleză, A în română, aplicare, aplicare, aplicare. Mulțumesc! Mulțumim pentru această prezentare. Acum vom asculta prezentarea reprezentantului Emma. Domnul Fernsen, Ferguson? Vă rog, aveți cuvântul, dacă se poate să nu depășiți nici dumneavoastră 5 minute, pentru ca și colegii noștri să poată adresa întrebări. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule Lizel, pentru că ați adus acest punct pe agenda. Pentru șansa de a discuta astăzi. Agenția Europeană a Medicamentului se ocupă de originea pacienților în testele clinice, în aplicațiile pentru autorizare pe piață, după cum a spus antevorbitorul, inima e cam o treime din Europa, o treime din America de Nord și apoi restul lumii, după cum vedeți pe această imagine. Dar pentru a arăta că aceste testări implică 300 de milioane de pacienți, 50.000 de teste clinice, chiar dacă presupunem că unele fac două sau retestări, oricum e vorba de 15-20 de mii de astfel de testări în 90 de țări, 400 de noi solicitări de autorizare pentru care Agenția Europeană Medicamentelor a avut 215 inspecții. Subliniez că aceste inspecții sunt efectuate de inspectori din statele membre, nu avem noi proprii inspectori sau propria competență și efectuăm un număr mare de inspecții în Europa, pentru că în imaginea globală e important ca noi în Europa să menținem lucrurile în ordine, în o gradă proprie, cum se spune. În această imagine aveți și în documente, nu se vede prea bine, aveți uh, cifrele testelor clinice pentru autorizări de piață în diverse țări din afara Europei și America de Nord și vedem că prevalența țărilor în diverse regiuni. Și în imaginea pe care a arătat-o și antevorbitorul, vedeți SUA, Canada, Rusia, Brazilia, Africa de Sud, Argentina, India, Mexic și celelalte țările la care v-ați aștepta pentru a sublinia că acestea sunt date la testări deja efectuate. Activitățile curente din acest an, India și China, probabil că sunt mult mai mari decât se arată în această imagine. Aici vedeți creșterea numărului de inspecții din anul 2000 încoace în stânga până în 2010 în extrema dreaptă și imaginea e similară în 2011 și în continuare extinderea inspecțiilor din Europa, din SUA și din 2007 încoace când am, avem o politică noită de inspecție în toate regiunile lumii și spre informarea dumneavoastră țările în care au avut loc aceste inspecții pe toate continentele. Pentru o și mai mare operaționalizare a conceptului de echivalență a legislației europene și standardele pentru aceste testări clinice în țările terțe, avem acest document uh, de reflexie pentru autorizațiile de comercializare. Am efectuat consultări internaționale foarte extinse cu organizații de reglementare, sponsori, dar și cu pacienți, comitete de etică, uh, servicii de asistență medicală Documentul se ocupă de patru domenii, cooperarea internațională, aplicarea practică a standardelor etice, deci în context practic cum sunt ele interpretate, pași întreprinse înainte de a începe testul, orientare, consiliere, pentru a îmbunătăți, e mai bine să previi decât să uh, remediezi după aceea și apoi etape practice în faza de comercializare, state membre, consumatori, uh, și acum e avizat de Consiliul de Conducere de la Agenția Europeană a Medicamentului săptămâna trecută. Aspectele cheie. Nu e nevoie de noi cerințe legale pentru a lucra în cadrul actual. E un mesaj clar că standardele etice sunt sprijinite în faza de autorizare de comercializare. E nevoie de o întărire a pașilor proactivi, consiliere, edificare de capacitate, organisme de reglementare, mai ales în țările terțe, triajul e necesar pentru a găsi dosare cu puncte de îngrijorare care să declanșeze inspecție, opțiunea de a cere consultanță de specialitate în situații dificile și sprijin clar pentru o mai mare transparență. În raportul de evaluare publică european, pași întreprins pentru a vedea și originea pacienților și care sunt anumite aspecte de vulnerabilitate sporită. Aici niște detalii din raport în ce privește workshop internațional. O să trec rapid din interese de timp, dar se întărește cooperarea internațională, lucrăm sub umbrela diverse discuții bilaterale și acorduri ale Comisiei Europene cu China, India și Rusia, de asemenea cu OMS, pentru a da o rețea globală. Există formare pentru inspectori din diverse state membre vor continua, de asemenea comitete de etică, diverse inițiative, pașii următori de a publica documentul final. Vom continua să revizuim informațiile pentru a avea o mai mare coerență, mai multe informații de a mări concentrarea pe testările vulnerabile, în dosarele de autorizare de comercializare, de plasare pe piață, expertiza etică și cooperarea internațională. Deci ne putem baza pe mediul din toate țările pentru a-i proteja pe pacienți <clears throat> acolo unde se testează medicamentele. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Sweeney, pentru prezentarea în numele EMA. Ana Rosbach dorește să ia cuvântul și Linda McEwen și Peter Lize în încheiere. Ana Rosbach. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc pentru prezență și pentru această discuție. Ce măsuri concrete se vor lua pentru a se asigura că orientările etice nu sunt încălcate? Pe viitor, mă refer. Ce probleme s-au registrat până acum, din, dat fiind că nu e nevoie de legislație suplimentară, așa cum ați spus și dumneavoastră? dar fiindcă că vă bizuiți în continuare pe cadrul uh, legislativ existent, dar dacă s-au înregistrat probleme, din ce cauză? EMA, uh, rol a avut Emma? despre ce companii vorbim în legătură cu aceste teste clinice? Câte sunt? Multe? Puține? Câte sunt europene? Și în ceea ce privește încălcările, se vorba de recidiviști sau nu? Ce fel de sancțiuni uh, s-au uh, impus uh, companiilor care au încălcat regulile în acest domeniu, dacă s-au impus? Mulțumesc, Linda McEwen. Am uh, primit foarte multe informații în aceste 10 minute și trebuie să, uh, să se sedimenteze. Uh, în ziare am citit articole despre cazuri de încălcări. S-au făcut acuzații foarte grave care, in, care includ uh, companii care cer uh, aprobare din partea EMA pentru diverse medicamente. Ce face EMA? Cum, uh, care este atitudinea în această programă de aprobare? În ceea ce se bază de date a testelor clinice, am, uh, a fost, pus, a fost pusă pe picioare Se referă această bază de date la testări din Uniunea Europeană sau din afara Uniunii Europene, fiindcă am înțeles că uh, se referă doar la medicamente pediatrice deocamdată. Dar în SUA, baza de date cu privire la testele clinice arată și rezultatele, fiindcă ați spus că nu e nevoie de nicio schimbare în legislația noastră din acest domeniu, dar din câte înțeleg eu, nu avem transparența care există în Statele Unite deocamdată. Poate că e un motiv pentru care se întâmplă așa ceva și poate că ar trebui revizuită directiva. <clears throat> Mulțumesc, pe scurt, Peter Lize. Da, foarte pe scurt. Am înțeles că nu este nevoie de o legislație mai strictă în Europa, ci că trebuie să ne asigurăm că în afara Europei, atunci când sunt admise medicamente spre Europa, că trebuie să fie respectate regulile pentru testele clinice. O întrebare foarte concretă pentru Emma. Există vreun medicament care să nu fi fost admis pentru că s-a constatat o încălcare a acestui regulament de echivalență? Poate că acest lucru ar fi suficient pentru a pune un punct cât se poate de clar. Doamna, ca și doamna Linga Mac Evans. Doresc să știu și eu cum se reacționează la rapoartele lui The Independent. Și apoi, în urma întâlnirii de la Strasburg, a fost o întâlnire informală, dar totul a fost foarte cunoscut. Domnul Sweeney a fost uh, și el acolo și a ascultat uh, ceea ce a spus expertul din India și a fost și un colaborator al domnului Soro și aș vrea să știu ce crede EMA și Comisia despre aceste lucruri și ce s-a făcut de atunci, pentru că au fost făcute niște reproșuri foarte clare, au fost demonstrate prin cifre și prin fapte. În India au murit oameni în uh, aceste teste clinice pentru că nu s-au respectat regulile. Aș vrea să știu care uh, au fost consecințele în urma înaintării acestor raporturi. Mulțumesc, Peter Lize. Dau întâi cuvântul domnului Soro și apoi, în încheiere, domnului Sweeney. Vă rog, domnului Soro, aveți cuvântul. <coughs> okay, very Uh... Mulțumesc. Nu am spus că nu e nevoie de noi legi, ar fi o contradicție în termen, fiindcă acum uh, revizuim directiva privind testele clinice, dar am spus uh, că întrunirea condițiilor, uh, dacă condițiile pentru testele clinice ar fi mai stricte, în aceasta nu ar fi o soluție potrivită pentru Europa. Iar aici prin extensie, ar fi afectate și sistemele de referință pentru testele clinice din afara Uniunii Europene. Nu aceasta este soluția. Soluția este ca studiile, mă scuzați, testele clinice să fie mai transparente, iar regulile de echivalență necesită mai multă transparență pentru a ști ce fel de teste clinice sunt derulate, unde și când. În ceea ce privește solicitările de aprobare pentru medicamente, acestea se, care, sunt, care se bazează pe studii clinice din afara Uniunii Europene. Asta am spus eu. În ceea ce privește sancțiunile, aici o să las pe, co pe colegul Sweeney să răspundă dacă um, o solicitare de aprobare se bazează pe teste clinice care nu au ținut cont de principiul echivalenței, atunci nu va fi acceptată. Uh, dar nu sunt de competența Comisiei Europene, din păcate. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Soro. Și acum, din partea EMA, domnul Sweeney, vă rog. So, thank you, uh, for... Mulțumesc foarte mult uh, pentru întrebările adresate. Cadrul juridic stabilit uh, de EMA, uh, ceea ce acțiunile EMA sunt întreprinse în uh, Cadrul juridic existent este important să registrăm progres în acest cadru juridic, ar mai dura timp dacă legislația s-ar schimba, mai există aspecte în ceea ce privește transparența, de pildă, care ar putea fi adresate. Inspecția resurselor este și ea foarte importantă. Inspecția trebuie să se asigure că regulile sunt respectate în Europa, precum și în același timp trebuie să verifice conformitatea studiilor din afara Uniunii Europene, ale căror le primim noi aici în Europa, dar după cum vă dați seama, aceste sarcini sunt uriașe, este imposibil să inspectăm la fața locului toate locațiile și astfel încât trebuie să Cooperăm foarte mult cu autoritățile de reglementare uh, din țările unde se desfășoară aceste teste pentru a îmbunătăți capacitatea și eficiența sistemelor lor de inspecții care vor fi derulate pe parcursul acelor teste clinice și părerea Comitetului Etic este foarte importantă. A spus dacă știm câte și care companii sunt implicate în aceste studii, bineînțeles că știm, fiindcă știm cine a sponsorizat uh, testarea clinică și cine și compania a desfășurat testarea clinică. Toate aceste informații sunt furnizate în dosarele pe care le primim. În ceea ce privește desfășurarea testelor din țările în afara Uniunii Europene, din uh, America de Nord, bineînțeles, uh, necesită din ce în ce mai multe dosare. Toate evoluțiile la, la ora actuală sunt la nivel mondial. Companiile care fabrică produse uh, Uh, evoluează în întreaga lume și vor să comercializeze produsele în întreaga lume pentru uh, a reuși să strângă numărul necesar de pacienți de care au nevoie pentru aceste teste clinice. Sancțiunile sunt limitate, fiindcă testările clinice din afara Uniunii Europene țin, uh, sunt controlate de autoritățile din țările respective, instituțiile de acolo, noi putem să refuzăm autorizarea de comercializare. Aceasta este o posibilitate de sancțiune care se aplică uh, destul de uh, amplu, câteodată trebuie folosit, dar uneori se refuză accesul uh, Uh, pacienților în, din Europa și din afara Europei, fiindcă foarte multe dintre aceste um, autorități se bazează pe evaluarea noastră pentru autorizarea produselor. Transparența este un instrument foarte puternic. Trebuie să îmbunătățim lucrurile aici, nivelul de informații oferite publicului larg în ceea ce privește locul unde se desfășoară aceste teste clinice, uh, unde sunt recrutați, unde sunt aleși subiecții testelor, uh, cât de Uh, care este gradul de vulnerabilitate a acestora și măsurile care se iau pentru a ține cont uh, de pacienții vulnerabili în această situație. Ceea ce ne va permite apoi să putem uh, atrage atenția asupra unor probleme fără să ne folosim de instrumentul refuzului comercial, aprobării de comercializare. Acestea fiind spuse, Uneori am folosit uh, acest instrument uh, și inspecțiile au uh, contribuit la acest lucru de multe ori. Încălcările, neconformitatea după noi nu este un aspect de, la nivel geografic, ci depinde de modul în care s-a derulat testarea clinică de către compania care desfășoară sau de către sponsor și problemele sunt și în Europa, sunt și în America Testele care sunt acum uh, desfășurate în țările în curs de dezvoltare uh, se bucură de uh, mai multă atenție și mai multă grijă din partea sponsorilor și nu numai, dar noi acum vorbim despre ultimii ani, 2, 3, 4 ani, când uh, numărul testelor clinice a crescut foarte mult în țările cu de dezvoltare și trebuie să fim foarte atenți. Uh, este foarte important să punem în aplicare aceste acțiuni practice despre care v-am vorbit pentru a putea să uh, rămânem în continuare foarte atenți, pentru că chiar dacă deocamdată nu au existat încălcări grave, am în inspecțiile noastre am putea să ne gândim că foarte mulți actori se implică, iată, apar pe această scenă, se pune foarte mult accent uh, pe uh, se, poate, se pune foarte multă presiune pe niște cadre reglementative noi, uh, fragile și s-ar putea să apară probleme. Cunoaștem foarte bine cele întâmplate. Am analizat uh, situația. E vorba de teste uh, derulate de companii uh, din Europa cu produse comercializate în Europa, dar aceste companii care au fost criticate nu sunt europene și dacă vor solicita aprobare de comercializare în Europa se vor lua măsuri în consecință. Deci, într-adevăr, trebuie să fim foarte vigilenți uh, avem nevoie de resurse suplimentare pentru inspecție și pentru consolidarea capacităților și trebuie să vedem de unde putem lua aceste resurse. În ceea ce baza de date, încercăm să operăm în cadrul legislativ actual. Registrul se bazează pe, uh, pe uh, teste clinice care se desfășoară în Europa sau în mai multe locații din Europa și care, sau care au un plan pediatric, chiar dacă sunt în afara, în afara Europei, celelalte, celelalte teste clinice nu intră în competența noastră, dar avem și teste la, pe adulți cât și pentru copii. Avem teste de etapa întâi în la populația adultă. Acum uh, punem în aplicare și uh, softurile necesare pentru publicarea rezultatelor acestor uh, teste clinice. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Soro, din partea Comisiei, domnule Sweeney, din partea EMA. acesta a fost o dezbatere importantă. Îmi cer scuze pentru faptul că am avut atât de puțin timp pentru un subiect atât de important. Cred că acest subiect va rămâne un subiect actual în discuție, pentru că testele clinice în uh, țările cu venituri mici, în general, sunt un subiect important. Vă doresc toate cele bune și să continuați munca pe marginea acestui subiect. Le doresc tuturor colegilor o pauză de prânz plăcută. Revenim aici la ora 15 cu punctul de pe ordinea de zi, rețele de telecomunicații transeuropene și abrogarea deciziei uh, numărul 1336. Doresc tuturor o vacanță.